Dragi colegi, vă rog să luați loc. Suntem deja în întârziere. Am uh, terminat cu întârziere și vom încere, începe cu întârziere. Vă rog frumos. Președintele Albertini și cu mine avem plăcerea să vă spunem că alături de noi se află ambasadorul Uzaci Cas, reprezentantul special al Uniunii Europene și șeful delegației UE în Afganistan din martie 2010 încoace, este prima personalitate care a beneficiat după intrarea în vigoare a Tratatului la Lisabona de ambele funcții, deci este titularul ambelor funcții și de aceea prezența sa este um, relevantă în acest uh, cadru. Afganistanul reprezintă o situație paradoxală în legătură cu preocupările noastre, pentru că, pe de o parte, pe de o parte majoritatea statelor membre ale UE sunt foarte implicate din punct de vedere militar acolo, dar dincolo de misiunea PESA, uh, în cadrul coaliției NATO, statele membre sunt prezente în Afganistan și pe lângă aceasta, deci, avem și o mică uh, misiune EUPOL, pentru formarea la nivel înalt a poliției afgane. Și acțiunea, bineînțeles, Uniunea, uh, acțiunea Uniunii Europene depășește strict dimensiunea uh, PESA pentru că este donator de asistență umanitară, ajutor financiar și Uniunea Europeană a adoptat o strategie pentru Afganistan și Pakistan, strategie foarte ambițioasă și domnul Uzacicas trebuie să aplice această uh, strategie. Îi dau imediat cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, stimați deputați europeni, stimați deputați uh, naționali. Este o plăcere pentru mine să mă aflu din nou aici la Parlamentul European în capacitate de șef al delegației și în alt reprezentant special al Uniunii în Afganistan și să vă vorbesc despre provocările cu care se confruntă politica comună și de securitate a Uniunii în Afganistan după tratatul de la Lisabona. S-au întâmplat multe de când m-am adresat prima dată uh, Comisiei AFET a Parlamentului European în uh, martie, atât pe scena politică din Afganistan, unde trei evenimente majore Conferința de la Kabul, uh, alegeri și încă un eveniment important a avut loc uh, uh, și din punct de vedere intern în Uniunea Europeană, unde prevederile tratatului de la Lisabona au consolidat um, afacerile externe și, și politica de apătare pe teren. După sosirea mea la Kabul, cele două entități, Delegația Uniunii Europene și Uh, reprezentanța s-au unit și Acum eu sunt cel care reprezint, coordonez și negociez în numele Uniunii Europene cu partenerii afgani. Șefii misiunilor statelor membre de la Kabul se întâlnesc uh, o dată pe săptămână pentru a evalua situația de pe teren și pentru a transmite mesaje politice și a coordona proiecte de dezvoltare, pentru ca prezența Uniunii Europene să fie mai coerentă și să aibă mai multă influență. Este Um, sarcina mea să transmit aceste mesaje întregului peisaj politic din Afganistan, liderilor afgani și reprezentanților comunității internaționale. Astfel reușim să avansăm în, implementarea planului de acțiune european și uh, creăm sinergii între politica externă, dezvoltare și securitate, uh, toate dimensiuni ale angajamentului european în Afganistan comunicarea cu cetățenii europeni și comunitatea internațională în general sunt legate de securitatea și stabilitatea Afganistanului. Este evident că doar cu eforturi uh, consolidate din partea întregii comunități internaționale și organizațiilor internaționale, precum și altor actori, pe teren, putem contribui la rezolvarea Uh, sau la contracararea provocărilor uh, regionale și internaționale, terorismul, extremismul, uh, comerțul cu droguri ilegale și rețelele de crimă organizată transnațională. Lucrez în echipă cu colegii mei, reprezentantul ONU, Mistura și reprezentantul civil, Mark Serbo. Împreună avem contacte Uh, foarte apropiate cu generalul Patreus, comandantul american și uh, alți reprezentanți ai unor statelor membre în Afganistan. Cu toții avem mandate diferite, dar lucrăm în echipă în acela, cu același obiectiv. Obiectivul nostru comun este ca Afganistanul să devină mai stabil și peste 3 până la 5 ani situația să devină mai sigură și uh, mai stabilă Uh, pentru a transmite responsabilitatea afganilor și pentru a permite dezvoltarea pe termen lung și diversificarea economiei și um, îndepărtarea acesteia de uh, comerțul de drogurilor. De asemenea, suntem implicați uh, în furnizarea de servicii de bază în întreaga țară. Alături de forțele de securitate afgane, um, construim misiunea EUPOL pentru a consolida poliția civilă în Afganistan. Dar aceasta a fost doar o parte a angajamentului Uniunii Europene de a îmbunătăți capacitățile um, guvernului afgan la nivel de poliție și încurajând uh, reforme fundamentale în sistemul, sectorul justiției. Dincolo de statul de drept, Uniunea Europeană a intervenit în domeniul dezvoltării și angajamentului politic în Afganistan și Uniunea Europeană, Comisia și statele membre au um, investit peste 8 miliarde de euro în cooperarea pentru dezvoltare cu Afganistanul din 2002. Am contribuit cu peste un miliard de euro în fiecare an în Afganistan, cu sprijin de la uh, Uh, bugetul european. Oferim asistență în următoarele sectoare. Agricultură, deci dezvoltare rurală, stat de drept și guvernanță și sectorul sănătății. Acordăm atenție deosebită um, promovării drepturilor omului și drepturilor femeilor. Sprijinim uh, societățile din societatea civilă și păstrăm contacte strânse cu acestea. Foarte recent am oferit sprijin din instrumentul de stabilitate rețelei femeilor afgane pentru promovarea rezoluției ONU 1325, care se concentrează pe rolul femeilor uh, în zone de conflict și în procesele de pace. Uniunea Europeană um, asupra cooperării regionale de asemenea și am uh, jucat un rol activ în RECA, conferința regională pentru Afganistan, ajutând uh, să influențăm uh, agenda sa pentru uh, Uh, comerț uh, și uh, managementul frontierelor. Cofinanțând proiecte ONU și OCDE, Uniunea Europeană oferă resurse suplimentare um, eforturilor guvernamentale și sprijinim cooperarea regională sprijinul nostru pentru agricultură și dezvoltare rurală, contribuim în mod practic pentru a oferi uh, agricultorilor alternative viabile pe termen lung uh, la uh, cultura macului. Sprijinim reintegrarea foștilor luptători și toată lumea trebuie, aceștia trebuie să respecte Constituția, să renunțe la violență, să nu aibă legături uh, cu organizațiile internaționale teroriste și să dorească să construiască un Afganistan um, pacific. Lucrăm la un plan de tranziție în momentul de față și știți că domnul Rasmussen vă va vorbi peste câteva momente uh, și Uniunea Europeană oferă uh, contribuția sa la NATO la nivel de Uniune Europeană, dar și prin forumul statelor membre la Kabul. Contribuim uh, la tranziție, de exemplu, prin EUPOL, formând poliția în uh, provinciile cele mai sigure în situație de tranziție. Stimați deputați, Afganistanul este uh, o regiune dificilă provocantă și conflict, conflictul durează de mult. Um, analfabetismul uh, atinge niveluri înalte, situația securității este foarte dificilă, dar în ciuda acestor provocări, în calitate de înalt reprezentant, doamna vicepreședinte Ashton, um, a, se asigură că Uniunea Europeană face ceea ce am promis. Ne aliniem uh, asistența cu prioritățile Afganistanului și vom sprijini și mai mult Afganistanul conform planului nostru de acțiune și Comisia Europeană, precum și anumite state membre, um, au făcut-o. Anul 2010 um, se caracterizează prin voința um, conducerii afgane uh, de a își uh, asuma po, uh, poziția de leadership uh, în consolidarea țării am transmis speranța de pace și reconciliere în Afganistan. Peste 1500 de delegați din Afganistan s-au întâlnit la Kabul și um, au avansat o, o foaie de drum pentru pace și reconstrucție. Oferim consultanță prin instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Astfel, am obținut o platformă, o platformă utilă pentru dialog cu guvernul afgan, pentru a asigura un dialog disclus și inclusiv în legătură cu procesul de reconciliere. Pentru prima dată în istoria Afganistanului și cu încurajările și sprijinul nostru, 300 de femei au fost reprezentate la nivel național. Acest lucru a fost apreciat uh, de organizațiile afgane ale femeilor și pentru drepturile omului și sunt sigur um, a contribuit la îmbunătățirea rolului lui femei în societate. Un Consiliu pentru Pace a fost creat, uh, chiar dacă încă nu funcționează, dar uh, obiectivul este acela al colaborării cu opoziția armată. Alegerile uh, din iulie uh, au uh, reprezentat un pas înainte important pentru ca Afganistanul să se autodetermine. Primele alegeri care au avut loc fără incidente majore de securitate. Conferența a s-a concentrat pe tranziția înspre suveranitatea Afganului și pe uh, capacitățile guvernamentale. Înainte de conferința de la Kabul, Uniunea Europeană a jucat un rol cheie în asigurarea ca angajamentele de la conferința de la Londra uh, să fie luate în considerare în mod adecvat de către guvern. Acum este foarte important ca Uniunea Europeană și comunitatea internațională să mențină presiunea și să ajute guvernul să uh, traducă um, angajamentele uh, de bună guvernanță în rezultate tangibile. Fără măsuri anticorupție puternice și fără îmbunătățirea capacităților administrative nu se poate crea un țesut economic și social durabil partea afgană pare să uh, dorească să-și asume responsabilitatea țării, dar observăm de asemenea că le lipsește capacitatea administrativă pentru a-și executa acest leadership atâția ani de conflict au lăsat țara cu uh, foarte puțini cetățeni uh, bine formați, capabili să-și asume această viziune și pentru a uh, stabiliza și a reconstrui țara. Obstacole majore în calea participării ma- uh, cetățenilor la guvernare sunt manda- lipsa mandatelor clare și relațiilor clare între instituțiile regionale și locale corupția uh, și uh, regulile neclare de uh, gestionare a finanțelor publice, precum și problema tribunalelor, sunt piedici în calea acestei dezvoltări. Uniunea Europeană își va concentra eforturile pe chestiunea uh, majoră de uh, a construi capacităților la nivel național și subnațional. E nevoie de angajament politic din partea liderilor afgani față de o politică largă de reforme în domeniul administrației publice, inclusiv uh, în rândul funcționarilor publici la solicitarea liderilor afgani am uh, început recent să mă gândesc la un sprijin concertat din partea Uniunii pentru formarea funcționarilor publici, inclusiv printr-o rețea uh, de centre de formare la Kabul, Kabul și în alte orașe. Vom continua să sprijinim în continuare oficialitățile afgane să facă un program de prioritate pentru, uh, în domeniul justiției, reforme în domeniul justiției. În 18 septembrie, după cum știți, primele acțiuni parlamentare de la căderea talibanilor din 2001 au avut loc primele alegeri parlamentare. E prea timpuriu să spunem ceva în legătură cu rezultatele acestor alegeri. Ele sunt văzute ca un semnal important și vizibil de suveranitate al Afganistanului. Alegerile au continuat și au fost desfășurate în condiții foarte dificile. Organizarea alegerilor în aceste condiții poate fi considerată ca o realizare în sine eu am fost, uh, am vizitat uh, centrele de votare din Kabul și am fost de dreptul impresionat uh, de curajul afganilor care și-au exercitat drepturile democratice în ciuda provocărilor de securitate, amenințărilor și intimidărilor. În conformitate Comisiei Electorale Independente, cam 4,3 milioane de voturi au fost uh, uh, acordate în alegerile din 18 septembrie, 30 până la 40% din populația cu drept de vot. Față de alegerile anterioare, am constatat că organizarea a fost mult mai bună, deci organizarea Comisiei Electorale Centrale, ceea ce a permis finalizarea unei liste de voturi cu o lună înainte de organizarea alegerilor, ceea ce reprezintă o îmbunătățire față de alegerile din 2009, când centrele de votare cu două zile doar înainte au publicat listele de voturi am constatat că modul în care uh, procesul de luare a deciziilor a fost mai transparent uh, și uh, mai imparțial. Comisia Electorală de Vot a luat decizia de a uh, organiza alegeri în 5897 de centre de, centre de votare. De asemenea, am constatat că tinerii și femeile au candidat mai uh, uh, insistent la aceste alegeri. 400 de femei au candidat la aceste alegeri. Uh, salutăm participarea acestor femei curajoase și sperăm că ele uh, își vor continua activitatea și în uh, lunile următoare. Însă, chiar dacă alegerile au fost organizate în mod satisfăcător în anumite zone din Afganistan, activitatea politică trebuie să continue grație sprijinului ONU și eforturilor noastre, forțele de securitate au fost extrem de eficiente. Însă ne aflăm într-un moment uh, cheie. Acest proces va continua, sunt sigur, și uh, va uh, reprezenta o serie de provocări politice, dar și tehnice în ultimul weekend, Comisia Electorală Centrală a uh, început să publice primele rezultate ale acestor alegeri. Au fost fraude electorale, nu putem ști în ce măsură ele au fost grave sau nu. Credibilitatea uh, Comisiei Electorale Centrale uh, e pusă acum la încercare Va trebui să urmărim uh, îndeaproape procesul pentru a constata dacă uh, alegerile au progresat față de alegerile precedente. Trebuie să sprijinim, să încurajăm Comisia Electorală Centrală pentru uh, rezolvarea problemelor care ar putea apărea. Uniunea Europeană se angajează să sprijine acest proces și să coopereze cu părțile implicate pentru o reformă electorală vastă atât de necesară. Însă, până la urmă, nu neapărat faptul că alegerile au fost bune uh, reprezintă o dovadă că poporul uh, afgan e liber. Nu, trebuie să ne asigurăm că uh, alegerile duc la un, un rezultat care să fie acceptat de către populația afgană. Acest rezultat este o dovadă a dorinței poporului din Afganistan de a construi viitorul acestei țări și o, uh, ne amintește și faptul că suntem în Afganistan pentru a asigura un Afganistan pacific, stabil, uh, care să ducă la prosperitatea poporului din Afganistan. Din 2007 încoace, misiunea poliționească UE a contribuit la stabilizarea Afganistanului șapte uh, de persoane din 23 de state membre, prin această misiune, Uniunea Europeană își aduce contribuția la uh, uh, construirea statului de drept în Afganistan eu am fost mandatat pentru a aduce consiliere politică EUPOL. Uh, vizitez misiunile EUPOL, mă întâlnesc cu diplomații și uh, duc uh, dialoguri cu partenerii din Afganistan și cooperez strâns cu noul șef EUPOL, Hugo Savolainen, așa cum am făcut și cu ceilalți șefi. Foarte pe scurt, aș dori să vă prezint astăzi câteva din rezultatele activității mele și să fac și câteva sugestii pentru ca activitatea noastră acolo să fie mai eficientă. După cum știți, EUPOL are șase obiective strategice care reflectă capabilitatea EUPOL și care sunt transpuse într-un cadru general. În primul rând, comunicări, apoi instituirea unui uh, uh, departament special al Ministerului de Interne pentru anchetarea crimelor, cooperare, cooperare polițienească și, de asemenea, un uh, departament privind drepturile omului. Aceste șase obiective strategice uh, sunt uh, urmărite îndeaproape. Anul trecut, cam 125 de programe de formare au fost lansate și mai bine de 11.000 de polițiști au fost astfel formați. Mai mult, EUPOL are uh, mai bine de 260 de proiecte polițienești care reprezintă un cadru general pentru uh, procesul de reformă al poliției. Prin 50.000 de uh, ore de formare, EUPOL se asigură că aceste proiecte sunt bine duse în aplicare. Capacitățile EUPOL ajută autoritățile din Afganistan să combată corupția. Există o, o unitate anticorupție, uh, o echipă anticorupție uh, în poliția Uh, naționale din Afganistan. Însă trebuie să vedem lucrurile într-un context mai larg și trebuie să recunoaștem că uh, trebuie să formăm mai bine uh, personalul din Afganistan și în ultimii doi ani această uh, acțiune a dus la formarea unor polițiști foarte performanți în uh, Ministerul de Interne ne bazăm pe resurse din partea tuturor statelor contributoare din NATO. Uh, această unitate de formare are un buget operațional de mai mult de 9,5 miliarde de euro anual, în timp ce uh, bugetul Leopol este de 58 de milioane de euro. Ce urmează în viitor? Chiar dacă cooperarea cu Antimei uh, la Kabul este foarte bună, Eupol se află în pericolul de a fi marginalizată, având în vedere reforma poliției, dacă nu prioritizăm obiectivele sale. În statele membre, dar și în Afganistan, uh, toată lumea crede că activitățile EUPOL nu sunt suficient de bine uh, um, țintite și deci că trebuie să ducă la rezultate concrete mai evidente. În acest sens, EUPOL trebuie să își revizuiască activitățile și obiectivele și să se axeze doar pe domeniile în care poate aduce o valoare adăugată. Principala uh, Uh, principalul obiectiv ar trebui să fie um, consolidarea capacității în care EUPOL uh, trebuie să uh, continue să ofere activități de formare și în acest domeniu EUPOL într-adevăr poate face o schimbare. În acest sens trebuie să um, punem la dispoziția EUPOL fonduri suplimentare pentru ca operațiunile de formare să fie mai eficiente și la scară mai largă. Pe lângă inițiativele bilaterale de finanțare, EUPOL nu are niciun fel de fonduri pentru aceste acțiuni. Bugetul operativ operațional pentru EUPOL de 500 sute de mii de euro pentru 2010 e insuficient pentru a schimba cu adevărat lucrurile. Și de aceea delegația UE uh, împreună cu EUPOL va finanța cu cincisprezece milioane de euro prin instrumentul uh, uh, de stabilitate al Comisiei pentru construirea colegiului polițienesc de la Kabul și școala din Banian. Astfel, EUPOL pentru prima dată va fi în situația de a operaționa independent și de a uh, duce propriile sale programe de formare. Comisia Europeană analizează opțiunea de a aduce uh, un sprijin suplimentar uh, la acțiunile de formare a uh, polițiștilor prin instrumentul de cooperare. EUPOL trebuie să primească mai mult sprijin din partea statelor membre pentru a aborda uh, această prioritate a construirii capacității în uh, uh, cooperare cu justiția. Trebuie ca penuria de personal trebuie să fie rezolvată prin intermediul EUPOL. Eventual am putea opta la polițiștii la pensie. Doar astfel Uh, această nouă forță polițienească ar putea aduce cu adevărat valoare adăugată și ar fi cu adevărat vizibilă în uh, uh, această misiune PESA și PESC cea mai importantă. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană are resursele și capacitatea de a se axa pe aceste priorități cheie în Afganistan. Ar trebui să ne sporim prezența noastră acolo, și să uh, prezentăm punctul nostru de vedere, având în vedere că conștientizarea cetăenească crește pe măsură ce uh, contribuția noastră militară va scădea în viitor. Însă, uh, legătura cu securitatea este foarte evidentă și aici intervine uh, misiunea cea mai importantă a prezenței noastre al, acolo. Alegerile nu sunt doar o, un uh, nou eveniment. Trebuie ca noul Parlament să-și uh, joace cu adevărat rolul în uh, societatea afgană și aștept cu nerăbdare să cooperez cu Parlamentul European în acest sens. E vorba de un proiect pe termen foarte lung și va fi uh, nevoie de o împărțire a puterilor. Dar putem face foarte multe. De exemplu, să încurajăm uh, guvernanța și drepturile omului. Să uh, uh, Uh, finanțăm uh, programe internaționale, să ajutăm dezvoltarea și cooperarea regională uh, cu toți vecinii Afganistanului angajamentul politic și de securitate al Uniunii Europene acoperă toate aceste elemente. Vom continua să cooperăm cu afganii și cu partenerii noștri NATO, SUA, ONU și cu alții, pentru ca aceste obiective să fie atinse în anii următori. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci. Nous avons euh, maintenant les quelques parlementaires qui souhaitent intervenir. Mulțumesc. Aș dori să le reamintesc că parlamentarilor naționali uh, că pot participa, bineînțeles, la dezbatere. Vă rog uh, să ne atrageți atenția dacă doriți să luați cuvântul. Și, bineînțeles, vom încerca să vă acordăm acest cuvânt. Având în vedere experiența din această dimineață și faptul că am întârziat uh, foarte mult. În această dupămasă voi fi foarte strict. Secretarul general uh, NATO va fi în sală la ora 16 fix, deci vă rog să fiți cât se poate de succinți în intervențiile dumneavoastră, astfel încât uh, dezbaterea să fie cu adevărat foarte interesantă, dar să fim și punctuali. Domnul Arlachi, raportorul nostru pentru Afganistan, are acum cuvântul. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru descrierea situației din Afganistan și a acțiunilor UE în Afganistan. Am înțeles că ați fost acolo timp de câteva luni, deci uh, nu ar fi doar câteva luni, deci nu ar fi cinstit să vă cerem prea multe detalii. Să nu uităm, Afganistanul este un stat complicat, cu o situație complexă. Uh, foarte pe șleau, vă spun că aș prefera o descriere mai realistă a situației din Afganistan și a impactului Uniunii Europene în acea, în acea țară. Dumneavoastră ne-ați oferit o imagine roză și asta, vă spun sincer, mă îngrijorează puțin. Nici nu ați menționat, menționat faptul că Afganistanul este o țară aflată în război deja de 9 ani și indiferent ce face Uniunea Europeană în domeniul civil, cu Uniunile Europene, cu EUPOL și așa mai departe și cu celelalte instrumente de asistență internațională, deci indiferent ce facem, nu putem să uităm faptul că relațiile dintre ceea ce se întâmplă la nivel civil și război sunt uh, deteriorate. Uniunea Europeană până acum nu are nicio strategie în acest sens. Planul de acțiune este unul slab, sigur, uh, presărat de intenții bune. Nu avem o strategie pentru că mai întâi trebuie să avem o legătură între ceea ce face Uniunea Europeană, între războiul de, ne, de necâștigat și de neînvins, care, iată, se petrece deja de 9 ani, și Uniunea Europeană ar trebui să vină cu mai multă substanță când vine vorba de procesul de pace în plan politic. Să nu uităm că există și problema corupției și a sărăciei, probleme care nu par să dispară, pentru că, iată, Afganistanul a ajuns să fie unul dintre cele mai sărace state din lume după 9 ani de intervenții majore la nivel internațional de ajutorare. Să nu uităm și de crimele la adresa civililor. Această problemă ne preocupă pe noi, cei din comunitatea internațională și pe guvernul din Afganistan. Așadar, eu aș uh, descrie Afganistanul în cuvinte mai precaute. Apreciez însă partea în care v-ați referit la EUPOL și la faptul că acum Uniunea Europeană ajunge să aibă o viziune mai realistă cu privire la ceea ce se poate realiza în Afganistan. Salut integrarea mai uh, strictă a, cu misiunile NATO și cu, în misiunile de training oferite de acesta pentru a crea o poliție națională în Afganistan. Cei 50 de milioane EUPOL nu pot fi cele 50 de milioane nu pot fi comparate cu celelalte sume primite de la NATO. Uh, prin urmare, procesul de integrare ar trebui să decurgă mult mai rapid. Nu discutăm despre marginalizarea EUPOL, ci despre mai degrabă integrarea EUPOL în uh, trustul acțiunilor internaționale pentru a permite Afganistanului să fie liber de intervenții străine în, să zicem, 3-5 ani. Parlamentul la ora actuală discută strategia și sper eu o va articula mult mai bine în ceea ce privește ceea ce poate face Uniunea Europeană în Afganistan. Sper așadar să putem coopera mult mai de aproape cu dumneavoastră. Oricum, dumneavoastră meritați sprijinul nostru și meritați uh, să aveți parte de succes. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Berman, președintele delegației pentru Afganistan din Parlamentul European. Euh, Mulțumesc, domnule președinte Dragă Vigor să-ți mulțumesc pentru această prezentare extensivă a eforturilor tale. Aș avea patru întrebări și concrete. După părerea ta, care este valoarea alegerilor fără liste de vot uh, cum trebuie, fără o listă pe care fiecare alegător să fie atașat la, o, la un centru de votare? care este valoarea acesteia alta decât de a spori riscul diminuării legitimității instituțiilor afgane. Instituțiile trebuie să fie consolidate în al doilea rând, a doua întrebare deci, instituțiile trebuie consolidate și Parlamentul European trebuie și va coopera, bineînțeles, vom vedea cum putem îmbunătăți construirea capacităților în Parlamentul de la Kabul. Acesta trebuie să fie rolul Uniunii Europene. Mă mir că ați menționat acest lucru pentru că acesta este rolul Uniunii Europene de câțiva ani deja. Suntem lideri în acest domeniu de construirea capacităților, formarea um, funcționarilor publici. De ce e nevoie și ce poate să facă Uniunea Europeană mai bine? În al treilea rând, legătură cu EUPOL, este un proiect uh, minunat și un proiect în situație de dificultate, putem spune. Trebuie să alegem. Sau continuăm proiectul sau îl oprim. Dacă îl continuăm, înseamnă că trebuie să investim mai mult și să ne concentrăm mai bine, după părerea mea, pe formarea poliției civile și atât. Nu sub umbrela NATO, pentru că NATO este o organizație militară și formarea poliției civile uh, nu este făcută cel mai bine de către militari. Din potrivă, trebuie să fie o inițiativă civilă să nu intre sub umbră la NATO. Aceasta este opinia mea. În orice caz. Care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu acest lucru? Pe ce trebuie să se concentreze EUPOL-ul? Al patrulea aspect pe care nu prea l-ați menționat este corupția. Uniunea Europeană și celelalte țări donatoare cred că face rău dezvoltării Afganistanului acceptând niveluri mari de corupție. Chiar domnul Karzai uneori pune capăt unor anchete în uh, situația unor uh, funcționari corupți care sunt uh, altfel suficient de apropiați de dânsul și noi nu spunem nimic. Știm că Afganistanul este complet dependent de, de ajutorul extern, dar un anumit nivel de condiționalitate este național. Ce părere aveți? Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! Având în vedere numărul intervențiilor solicitate, vă rog să limitați intervențiile dumneavoastră la două minute. Dacă se poate, o întrebare sau o observație, dar doar, doar două minute. Domnul Zingheris, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din uh, Parlamentul Lituanian. Dear ambassador, uh... Stimate domnule ambasador, dragi prieteni, aș dori să vă mulțumesc în primul rând pentru contribuția adusă într-un loc atât de dificil și de important pentru noi toți totodată. Să nu uităm că Lituania a fost un negociator cheie pentru uh, statutul de membru și ne-am implicat în cea mai dificilă zonă din lume. Cred că legăturile ideologice sunt extrem de strânse. La, ori vom pierde, ori vom câștiga asta într-o regiune în care majoritatea se exprimă împotriva societății civile. Avem uh, moștenirea lăsată de lacuna ce există între Uniunea Europeană și societatea civilă uh, Uh, ideile lui Jefferson și ale Revoluției franceze sunt cât se poate de îndepărtate de realitatea afgană de astăzi. Și atunci se pune întrebarea, cum vom implementa educația când avem acolo școli separate pentru băieți și pentru fete? Aș dori să știu cum anume vom implementa principiul educației civice într-o regiune care este atât de departe de tot ceea ce înseamnă principiile pe care a fost construită Europa. Cum vom acoperi acest abis și cum ne vom acoperi partea civilă a acestei probleme, partea civilă nelegată doar de poliție, doar de uh, armatele, doar de victoriile armate, ci de ideologie. Să nu uităm de zona vecină cu Uniunea Europeană. Avem uh, de cele mai multe ori în partea estică ideologii religioase. Avem uh, parteneri pe termen lung, avem o situație așadar variată și vedem că avem aici o regiune îndepărtată de politica de vecinătate a Uniunii Europene. În acest context aș dori să știu cum veți trata acest subiect atât de dificil și cum veți acoperi această lacună între noi și societatea afgană. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Copa are cuvântul, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule ambasador. Ați abordat un limbaj foarte diplomatic în ceea ce privește situația din Afganistan și nu sunt convinsă că am înțeles pe deplin ce ați vrut să vorbiți. Ați vorbit despre criterii duble. Uh, criterii privind Uniunea Europeană sau criterii mai mult pentru Orientul apropiat, pentru Est? Este această poziția noastră? O puteți confirma? Și încă o dată discutăm despre faptul că alegerile din Afganistan au fost caracterizate prin fraudă și violență. Cel puțin uh, șapte persoane au fost atacate. De asemenea, Fundația pentru Alegeri Libere din Afganistan a afirmat că uh, observatorii au văzut modul în care alegerile au fost fraudate la nivelul mai multor provincii. Domnule ambasador, întregul proces electoral, în loc să consolideze legitimitatea politică a sistemului, poate să genereze, din contră, mai multă suspiciune împotriva intervențiilor internaționale la, nivel, la nivelul Afganistanului. Și atunci, opinia mea este următoarea. Noi, ca și comunitatea internațională, ca Uniunea Europeană, până acum nu ne-am învățat lecția din uh, ceea ce ne-a arătat trecutul în Afganistan. Mulțumesc! Merci, Monsieur Robert Walter. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Robert Walter are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar o simplă întrebare. În primul rând vreau să mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezentare și pentru faptul că ne-a arătat ce înseamnă o slujbă extrem de uh, frustrantă. 90% din uh, heroina de pe piața europeană își are originea din Afganistan. Costul pentru sistemele noastre de justiție și de sănătate se ridică la miliarde. Corupția la toate nivelurile în Afganistan și finanțarea activităților insurgenților, toate acestea sunt direct legate de uh, comerțul cu narcotice. Dependența în zona rurală de acest comerț este semnificantă. Prin urmare, eradicarea forțată ar genera imediat sărăcie. Se estimează, din câte am înțeles, la nivelul ONU că Prețul pentru MAC este aproximativ uh, un miliard de dolari pe an. Este o mică parte din ceea ce se cheltuiește la nivel internațional pentru lupta împotriva insurgenței și, pentru a, a, și împotriva crimei organizate. La nivelul Uniunii Europene avem expertiză mare în ceea ce privește uh, cumpărarea unor recolte pe care nu le dorește nimeni și stocarea acestora până când sunt, se strică sau până când sunt distruse. Ce ar fi să cumpărăm noi recolta de mac a afganilor și să le trans- trimitem acestora un cec, cec ce ar veni uh, din partea guvernului afgan și ar crea o dependență uh, una, semnifica, uh, una uh, foarte importantă. Noi avem uh, situația în care permim, plătim fermierii uh, ca să nu producă nimic. Și ce ar fi să plătim pe cei din Afganistan să nu mai uh, cultive mac? Sau să plătim pentru recolte alternative? Dacă descoperim că iarăși cultivă mac, atunci suntem legitimați să uh, distrugem culturile și să anulăm cecul emis. Și atunci, domnule ambasador, vă pun următoarea întrebare. Putem să abordăm o metodă mai mult sau mai puțin radicală în ceea ce privește finanțarea insurgenților? Ceva care să ne legitimizeze ca Uniunea Europeană pe viitor și o să reprezinte o cale de urmat? Mulțumesc, spune președintele, Ana Gomes și apoi domnul ambasador pentru răspunsuri. Domnule ambasador, nu sunt întru totul de acord cu ceea ce ați spus când v-ați referit la evaluarea situației din Afganistan. Nu sunt de acord cu ceea ce a spus când v-ați referit la alegeri ca fiind echitabile și libere. După cum a spus și colegul meu de COPA, nu putem să reducem standardele uh, când vine vorba de Afganistan. Noi avem criterii foarte clar stabilite în acest sens. Am auzit ce a spus despre fraudele ce au avut loc acolo și fac asta ne referindu-mă neapărat la condițiile de securitate care au fost un impediment pentru mulți cetățeni de a participa și mulți ar trebui să dea dovadă de curaj participând la vot. Cu referire la europol aș dori să vă întreb următorul lucru. De ce nu ne mișcăm astfel încât să oferim abordarea necesară pentru pregătirea forțelor polițienești din Afganistan? Potrivit statului de drept, Aș dori să știu dacă facem vreo diferență ceea ce sistemul judiciar. Ce sens are să pregătim uh, armata și poliția dacă nu facem nimic la nivelul sistemului judiciar? Știm foarte bine că la nivelul acestui sistem uh, drepturile femeilor sunt uh, încălcate și se fac acte de corupție. Aș dori să știu și dacă planul nostru de acțiune este referitor la Afganistan și la Pakistan. Și în acest context aș dori să știu cum anume tratați cu reprezentantul UE din Pakistan pentru a avea o strategie. Și în cele din urmă, dumneavoastră sau cineva din, uh, cineva din uh, apropierea noastră ați spus că crimele selective nu sunt doar o violare a dreptului național, ci sunt și contraproductive și un exemplu prost care ar putea să vină din urmă și să ne cauzeze probleme? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador. Uh, Șapte minute doar. O să încerc să răspund. Întrebările doar au luat 10 minute. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc pentru faptul că mi-au adresat întrebări dificile, întrebări uh, interesante, ceea ce mă va ajuta să transmit mesajul uh, Parlamentului European și al statelor uh, membre în uh, Afganistan. Și aceasta i-am spus și domnului Karzai când a venit la Bruxelles, că sigur îi se vor pune întrebări stânjenitoare în legătură cu situația de acolo. Aș dori să răspund în primul rând la întrebarea pe care domnul Arlache și alți deputați mi-au pus în legătură cu atitudinea mea. Mi s-a spus că prezentarea a fost prea optimistă Uh, peisajul acolo este atât de negru încât dacă nu ești optimist, n-ai cum să rămâi acolo. Deci trebuie să uh, ne dotăm de acest optimism, bineînțeles prudent. Trebuie să înțelegem parametrii de acolo. Da, mi-aș dori și eu să avem aceleași criterii. Da, aș dori, doamna Gomez, să se aplice aceleași criterii și în Afganistan. Am dorit ca alegerile să fie la fel ca în Portugalia, Spania, Lituania sau uh, Elveția. Dar uh, nu se va întâmpla acest lucru în viitorul apropiat și vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră și și față de contribuabilul uh, care observă și se uită la dezbaterea noastră. Pentru că ne aflăm într-o țară care nu numai că a fost uh, răvășită de 9 ani de război, de 30 de ani sunt conflicte interne acolo. 80% din populația acestei țări e analfabetă. Suntem într-o țară în care nimeni nu știe nici generalul Patreus, nici președintele Obama, nici preedintele uh, Karzai, câți afgani sunt în Afganistan și iată care e problema, e problema la care s-a referit și Tisberman Și de aceea Uniunea Europeană trebuie să-i ajute pe afgani să facă această reformă electorală uh, după luna octombrie. Am început pregătirile problema nu se pune doar în legătură cu listele de vot. Sigur că sunt foarte importante aceste liste și sunt importante și pentru viitoarele alegeri, însă trebuie să încurajăm afganii ca prin reforma electorală să tragă învățăminte și să aibă un sistem de vot netransferabil și unic și din punctul meu de vedere și al uh, experților electorali reprezintă un impediment pentru dezvoltarea uh, partidelor și uh, curentelor politice în Afganistan. De aici răspunsul meu. Situația este uh, plină de provocări, e dificilă. Uh, ziua în care au fost uh, alegeri a fost marcată de evenimente violente, însă să nu uităm că acești oameni, în ciuda amenințărilor, au mers la vot. E un mesaj de speranță. E cel mai important mesaj pe care îl rețin din ultimile luni pe care le-am petrecut în Afganistan. Domnul Arlache mi-a mai pus o întrebare. Mă bucur de interesul dumneavoastră, urmăresc uh, dezbaterea de la Parlamentul European în, în, cu reprezentantul Comisiei, cu reprezentantul ONU, însă din punctul meu de vedere modest, avem o strategie. Știm ce trebuie să facem. Trebuie să trecem la treabă, să ne suflecăm mânecile și să încercăm să uh, sprijinim reforma administrativă și Uh, consolidarea activității EUPOL să uh, acordăm uh, formatori din partea statelor membre. Vă rog să ne ajutați să facem acest lucru. În al doilea rând, în legătură cu întrebările pe care mi le-a pus Tis Berman. În legătură cu alegerile, am spus care este părerea mea. Apoi, în legătură cu instituțiile. Da, încă o dată, în planul de acțiune ONU se stipulează că această nișă de capabilități și experiența a Uniunii Europene, care e o, un reflect al faptului că eu reprezint statele membre acolo, ă, ă, duce la consolidarea capacității administrative. Prin UNDP, prin programul ONU pentru dezvoltare, am depus multe eforturi și mai există o provocare ă, quadruplă pentru uh, Afganistan. Uh, aceste seminarii de formare la nivel guvernamental. Apoi, procesul de luare a deciziilor și uh, consultările, procesul de consultare între agenții. Trebuie să depunem eforturi pentru a avea reglementări sau reguli mai simple. Știu că și francezii și britanicii Uh, și uh, um, uh, suedezii ne vor uh, ajuta pentru cooperarea între departamente. Dar e nevoie de investiții suplimentare și aici trebuie să intervine Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că în aceste centre de formare uh, se pregătesc, se formează viitorii noi lideri Afganistanului și aștept cu nerăbdare propunerea Comisiei și sper să ne bucurăm și sprijinul de, de sprijinul dumneavoastră pentru a crea această rețea de institute pentru uh, formare în uh, întregul Afganistan pentru uh, funcționari. În ce privește EUPOL, da, există șase obiective strategice pe care le-am menționat și încă o dată aceste obiective reflectă dorințele Uniunii Europene, pentru că era, acesta este compromisul care a rezultat în urma înțelegerilor dintre statele membre. Cred că avem de-a face cu persoane foarte dedicate care au uh, misiuni foarte importante, însă marja lor de manevră este foarte limitată și de aceea, așa cum spunea și domnul Arlachi, trebuie să ne axăm pe o prioritate și această prioritate e recunoscută atât de către afgani cât și de către prietenii noștri americani care investesc masiv în Afganistan. Însă, deocamdată, nimeni nu are capacitățile și expertiza pe care o are EUPOL, mai ales în ce privește formarea trupelor de poliție. Și cred că trebuie să alocăm și mai multe resurse pentru a face investiții consistente pentru viitorul nu forțelor paramilitare care sunt formate și care sunt și ele foarte necesare uh, în lupta împotriva talibanilor, dar pentru a avea o forță de poliție Uh, cu capacități de anchetă și o forță de poliție care să poată fi trasă la răspundere în Afganistan. O ultimă întrebare pe care a spus-o dumneavoastră, domnule Arlachi, dar și alții, e problema corupției. Da, într-adevăr, e o problemă foarte gravă și de aceea am subliniat eforturile Uniunii Europene și ale comunității internaționale de a aborda această chestiune înainte de conferința de la Kabul. Mă bucur de faptul că la conferința de la Kabul uh, s-a, uh, s-a dat publicității declarația de la Kabul, însă acum a sosit momentul să trecem de la vorbe la fapte. Am constatat anumite progrese, am uh, uh pro vizitat provincia Gor recent, în care un judecător mi-a spus că șeful de departament și unul dintre procurori fac obiectul unei anchete datorită corupției. Am vizitat și o unitate de combatere a corupției cu procurorul general, în care EUPOL cooperează cu trei procurori și formează procurorii afgani tocmai uh, pentru ca aceștia să fie pregătiți pentru uh, lupta împotriva corupției. Deci, iată, efortul Comunității Internaționale e consistent, e concret și sper că acest angajament să poată fi continuat și să fie cât mai țintit și, dacă e necesar, să venim și cu condiții suplimentare. Un alt deputat a mai pus o întrebare, o întrebare dificilă. Dacă vom uh, Uh, pierde sau vom câștiga. E vorba de prietenul meu din Lituania. Nu cred că putem să ne permitem să pierdem și de aceea suntem acolo. Și de aceea trebuie să recunoaștem că nu putem să uh, cârpim acolo. Trebuie să uh, avem uh, operațiuni pe termen lung. Anul uh, viitor, angajamentul civil va necesita o prezență și mai masivă și uh, consolidare din partea noastră nu cred că putem să uh, umplem goluri. Trebuie să recunoaștem că e vorba de o națiune diferită, de o comunitate total diferită, cu propriile sale valori, cu religia extrem de diferită și trebuie să respectăm aceste valori. Însă, în același timp, a, așa cum ne-au arătat și alegerile, putem să progresăm, să mergem înainte cu un proces mai uh, transparent și de includere de democrație participativă, respectând uh, realitățile și valorile diferite uh, de la fața locului. Am uh, răspuns la întrebarea cu privire la alegeri, dublu standard. Într-adevăr, comunitatea internațională au raportat uh, fraude electorale, Comisia Electorală Centrală a recunoscut aceste fraude, însă, așa cum spuneam, procesul e în curs de dezvoltare și uh, Comisia care uh, evaluează plângerile, sper, va veni cu un verdict care ne va arăta nu numai nouă, ci în primul rând afganilor că procesul acesta a fost transparent și inclusiv. Și de aceea e foarte important ca aceste instituții, uh, uh, Comisia Electorală Centrală, viitorul uh, Parlament, să aibă capacitățile necesare. Domnul Robert Walter a venit cu o propunere interesantă. Cu respectul pe care vi-l datorez, e mai ușor de spus decât de făcut. Da? Împreună cu ambasadorul dumneavoastră, am uh, survolat provincia Helmand și am uh, observat situația la fața locului. Așa stau lucrurile. Da, putem veni cu tot felul de pro proiecte îndrăznețe, dar dacă nu sunt durabile, nu vom obține rezultate. Au fost câteva tentative Uh, în ce privește formatul pe care l-ați propus și de aceea Uniunea Europeană alocă uh, sume uh, foarte importante pentru pentru toate provinciile unde se cultivă macul. Sper că am răspuns și la întrebarea dumneavoastră în legătură cu combaterea corupției. Și, în fine, dar în ultimul rând, reforma justiției, foarte importantă. Problema are mai multe fațete într-adevăr, problema e că capacitatea administrativă este foarte slabă. Îi ajutăm. E adevărat. Am avut un expert care a participat la revizuirea și reîntocmirea clusterului uh, de nouă guvernanță, mai ales în ce privește justiția. Mai avem un alt expert acum care cooperează cu trei instituții judiciare și eu am vorbit cu ambii experți, cu procurorul general, cu ministrul justiției. Uh, e nevoie, mi s-a spus, că trebuie să vedem cum să prioritizăm. Cum, de exemplu, să uh, fixăm salariile și primele uh, să vedem care ar fi mandatul, sfera de activitate a procurorului general. Dar, într-adevăr, sunt aspecte foarte importante și depunem efortul în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai avem 20 de minute, șase persoane doresc să iau cuvântul. Foarte pe scurt, vă rog. Au fost puse întrebări foarte interesante. Dacă se poate să nu repetați aceste întrebări, fiecare orator va primi un minut. Domnul Taler acum. Mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezența dumneavoastră astăzi printre noi. Afganistanul este o țară cu tradiții specifice, fără guvern central relevant în istoria sa și cred că acest, același lucru se întâmplă și acum. Pregătim rezoluții aici, în Parlamentul European, și mulți dintre noi dorim să exprimăm voința noastră ca Afganistanul să scape mă scuzați, uh, voința să scăpăm din această uh, capcană din care ne-am afundat din ce în ce mai mult în ultimii 9 ani. Care este posibilitatea organizării unui proces politic în Afganistan care să includă toate forțele relevante politice și militare cu obiectivul de a ne permite să ne retragem? Să retragem forțele coaliției uh, cât de repede posibil, când va fi posibil acest lucru. Uh, care este părerea dumneavoastră? Cine credeți că nu poate să participe în acest proces politic? După părerea mea, trebuie să scăpăm din această capcană și cu cât rămânem mai mult în Afganistan, cu atât ne vom afunda mai tare. Bineînțeles, nu trebuie să permitem Afganistanului să fie din nou un paradis al terorismului internațional, dar în rest, tot ce facem este o iluzie. Nu putem să gestionăm noi această țară. Țara trebuie să se gestioneze singură. Mulțumesc, domnul Reitma, președintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Estoniei, are cuvântul. Mulțumesc. Întrebarea mea este în legătură cu Parlamentul Afgan, despre care nu s-a vorbit deloc aici. Noi sprijinim guvernul central și provincial din Afganistan, sprijinim poliția afgană, sprijinim sistemul electoral, dar ce facem cu Parlamentul afgan? De multe ori, am fost de mai multe ori în Afganistan și am fost și în Parlamentul afgan. În Estonia am, început, am uh, demarat un program pentru a oferi sprijin tehnic uh, Parlamentului afgan și doresc să profit de ocazie pentru a face apel la adresa colegilor să-i ajute pe colegii din uh, Parlamentul afgan. Cred că este important uh, să consolidăm și legăturile cu al Parlamentului afgan cu societatea afgană. Să nu uităm această instituție. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Zingre pare foarte îngrijorată de faptul că fetele afgane sunt educate separat de băieți. Pe mine nu mă deranjează acest lucru, pentru că uneori se pare că fetele învață mai bine la școli pentru fete, dar unele fete nu primesc deloc educație în unele părți ale țării și legea Sharia încă uh, se regăsește în uh, codul uh, penal al Afganistanului. Întrebarea mea este, se referă la Pakistanul vecin. Credeți că președintele Zadari face suficient pentru a-și controla propria armată și sistemele de informații care de multe ori au sprijinit pe talibanii din Afganistan, acum talibanii din Pakistan pun uh, riscuri majore de destabilizare a Pakistan, Pakistanului acum în momentul reconstrucției după um, inundații. Coordonați uh, acțiunile dumneavoastră cu cele ale Indiei? Și o întreb întrebare, care este progresul în legătură cu căi alternative de furnizare a bunurilor, evitând Pakistanul și trecând prin Rusia și Africa Centrală, pentru a permite securitatea forțelor uh, noastre armate și a misiunilor europene de acolo? Mulțumesc! Are cuvântul doamna Kill Nielsen. Mulțumesc. Domnule ambasador, doream să vă întreb. Comunicatul final al conferinței de la Kabul prevede ca până în 2012 15%, 50% din ajutoarele internaționale să treacă prin bugetul afgan. După ce s-a întâmplat cu banca mm, Kabul, banca de la Kabul, eh, ce veți face pentru a vă asigura că aceste fonduri vor fi folosite chipzuit? um, și, în general, în legătură cu toate afacerile de corupție, um, aș vrea să mai abordez un aspect legat cu munca ziariștilor, accesul la informații în această țară. Știți uh, cu siguranță că doi uh, ziariști francezi, Hervé Ghesquier și Stefan Taponie, uh, sunt prizonieri de 9 luni, sunt dispăruți o sunt ostatici de 9 luni de zile în Afganistan. Autoritățile franceze fac eforturi pentru a obține ceva în acest caz, dar vă întreb și pe dumneavoastră ce puteți face pentru a obține liberarea acestor doi ziariști. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Frunzuliță are cuvântul din partea Camerei Deputaților din România. Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că și noi uh, suntem în capcana aici uh, din cauza grevei controlorilor aerieni, dar este un privilegiu să discutăm despre teme atât de interesante și importante cum este cea a Afganistanului. Mulțumesc domnului uh, ambasadorul Sakas pentru determinare și curaj și urăm mult succes. Doamnelor și domnilor, bineînțeles, este o provocare majoră pentru toate țările noastre această misiune uh, a Uniunii Europene în Afganistan, dar cred că Afganistanul reprezintă și o oportunitate pentru Uniunea Europeană, mai ales uh, pentru a face publicitate în, în ghilimele și pentru a-și îmbunătăți capacitățile când e vorba de dezvoltarea instituțională, reconstrucție și gestionarea crizelor. Deci este o oportunitate de asemenea pentru noi și trebuie să subliniem acest lucru, pentru că nu avem doar provocări, ci și oportunități aici. Este și un test în relațiile UE-NATO și în împărțirea responsabilităților între cele două uh, organizații. NATO este mult mai bine echipat și are multă experiență, Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe dezvoltarea instituțională. Acest lucru este foarte important pentru a avea succes în Afganistan. Când e vorba de cooperare cu toți actorii regionali și globali, Uniunea Europeană trebuie să-și asume rol de lider și buna guvernanță este foarte importantă pentru a avea succes în toate celelalte sectoare și acesta este rolul cheie al Uniunii Europene în Afganistan. Pentru că, doamnelor și domnilor, cetățenii afgani pentru a susține securitate trebuie să știe că se pot baza pe instituții publice sigure și orientate spre serviciul pentru cetățeni. Acest lucru nu există astăzi. Și întrebarea mea, acum, după aceste câteva observații, este cum vedeți dezvoltarea misiunii UE în Afganistan ținând cont faptul că, de faptul că la sfârșitul anului 2011, sau în a doua parte a anului 2011, unele dintre țări și se vor fi retras deja, se vor retrage, își vor retrage tubele din Afganistan. Mulțumesc. Merci. Et enfin, monsieur Yanis. Mulțumesc, domnul Ianies. Gracias, señor presidente. Eh, señor embajador... Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ambasador, pentru prezența dumneavoastră aici. Vă mulțumim uh, pentru tot ceea ce ne-ați spus. Domnul Solana, acum patru zile, a spus la Madrid uh, că este imposibil să câștigăm războiul din Afganistan pe plan militar. Ce credeți dumneavoastră despre această afirmație? Eu aș dori, bineînțeles, să dezvolt mai mult subiectul, dar președintele care are probleme cu gestionarea timpului nu mă lasă, așa că mai spun un singur lucru. Cred că orice e mai bun decât să lăsăm comunitatea internațională să li lase pe talibani să revină la putere și să reconvertească acest popor pentru a face din acest teritoriu un sanctuar al terorismului internațional. Mulțumesc. Orice e mai bun de atât. Mulțumesc. Domnul ambasador are cuvântul 10 minute. Thank uh, Thank you. you very much for. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebările interesante și pline de provocări. Mai întâi, primului vorbitor aș vrea să răspund și o să mă refer și la cealaltă întrebare referitoare la procesul și progresul politic. Uh, dacă războiul poate să fie câștigat sau nu din punct de vedere militar. Cred că soluția este în procesul politic și militar și asta observăm acum. La asta participăm și sprijinim din plin eforturile guvernului afgan în ceea ce privește reconcilierea. Este important să recunoaștem, după cum a spus și domnul Thaler, faptul că retragerea, cel puțin din punctul meu de vedere, poate să fie posibilă doar atunci după ce vom fi creat o bază sănătoasă prin care afganii să poată să recurgă la buna guvernanță. Deocamdată nu este cazul și repet acest lucru ori de câte ori am ocazia. Dacă plecăm acum, o să lăsăm o mare încurcătură în urma noastră. Avem acolo un nucleu al terorismului internațional și cu siguranță mm, se va ajunge la instabilitate regională, dacă nu chiar la un război regional. De aceea am venit în fața dumneavoastră uh, pentru a, mă, a, pentru a face apel la toți cei care au contribuit la securitate și stabilitate în Afganistan. Aș dori să aduc un omagiu tuturor celor care au căzut pe câmpul de luptă în Afganistan. Nu vom putea câștiga însă doar pe plan militar, ci este nevoie și de angajament politic, angajament amestecat cu voință politică și aici Uniunea Europeană are un rol foarte important de jucat. Deputatul estonian mi-a adresat și el o întrebare și aș dori să răspund acum. Da, uh, sunt de acord cu sprijinirea Parlamentului afgan. Au existat câteva probleme bilaterale, probleme și cu Parlamentul European. Relațiile nu au decurs ca pe roate, după cum am subliniat deja acest lucru în fața eurodeputaților. Deja uh, este însă foarte important să profităm de ocazie, dat fiind faptul că vom avea, să sperăm, la finele noiembrie, decembrie, un nou parlament afgan și este foarte important să îi protejăm, să-i luăm sub ariba noastră pe eurodeputat, pe deputații afgani pentru a le explica acestora care sunt prerogativele lor, cum trebuie să se comporte, care sunt relațiile cu uh, guvernul, cu guvernele subregionale. Am discutat în acest sens cu domnul Berman și l-am invitat să vină cât de repede cu putință să viziteze noul Parlament afgan. O să discut și chestiunea relațiilor interparlamentare la conferința președinților cu domnul Buzek în ceea ce privește educația în Afganistan. Nu o să intru foarte mult în detalii. Cred că întrebarea mea a fost uh, adresată de domnul Tanok în ceea ce privește um, și relația Afganistanului cu Pakistanul. Cu toții ne dăm seama de cât de interconectate sunt cele două state. Sunt două state diferite suverane, însă istoria celor două state și, și mai important, starea lucrurilor din cele două sunt, e, sunt acum, este acum inter, uh, interconectată. De aceea avem un plan de acțiune pentru Afganistan și pentru Pakistan și conlucrez foarte de, îndeaproape cu colegul meu de la Islamabad, după cum fac și cu celelalte părți direct interesate de situația de acolo, în special cu Statele Unite. Am uh, remarcat oarește progres în ceea ce privește crearea de legături bilaterale între cele două țări învecinate, dar cu siguranță vom avea nevoie de o cooperare apropiată și constructivă în ceea ce privește lupta transfrontalieră împotriva terorismului internațional, discutând aici despre Pakistan și Afganistan. Referindu-mă acum la rutele alternative, acum verificăm punctele de frontieră din nord. Există doar câteva rute. Dacă te uiți pe hartă, îți dai seama că nu sunt foarte multe alternative pentru Afganistan. Fie se trece prin Pakistan, fie prin Asia Centrală. De asemenea, subliniez faptul că am văzut semne încurajatoare privind cooperarea economică din regiune. Am văzut că s-a semnat un contract în ceea ce privește uh, Uh, trecerea unui gazoduct uh, din Turkmenistan prin Pakistan uh, și așa mai departe. Și cred, sper că astfel să se creeze o platformă prin care cooperarea economică legăturile economice dintre India și Pakistan, de exemplu, unde există foarte multe uh, lucruri care le vizează în Afganistan, să genereze ameliorarea conflictelor. De aceea, Comisia participă în mod activ la elaborarea agendei privind uh, cooperarea regională prin RECA, conferința regională privind Afganistanul. Următorul eveniment de acest gen va avea loc pe 4 noiembrie la Istanbul. Comisia Europeană va veni și va contribui cu documentul privind tranzitul și controlul transfrontalier în Afganistan. Păstrez legături apropiate cu ambii ambasadori, cel din Pakistan și cel din India. De fapt, cel din urmă este și partenerul meu la meciurile de tenis. S-a discutat și despre canalizarea mai multor resurse prin uh, bugetul uh, de bază și despre modul în care uh, aceste intervenții pot să afecteze situația de la Kabul. În timpul negocierilor, eu, în numele Uniunii Europene, am vorbit foarte clar, le-am vorbit foarte clar celor din Afganistan. Vom uh, Vă vom sprijini, vom canaliza resursele bugetare, asta dacă asigurați lupta împotriva corupției. La documentul conferinței la Kabul s-a stabilit foarte clar acest principiu și pe această cale vom merge și mai departe. În ceea ce privește pe cei doi jurnaliști, nu aș dori să intru acum în detaliu, pentru că, iată, acest eveniment are loc în Afganistan pe măsură ce vorbim și autoritățile franceze se ocupă direct de acest caz. Mi-a fost adresată o întrebare și de deputatul român referitor la ceea ce se va întâmpla în 2011 când forțele militare vor fi reduse în Afganistan. Dacă bine am înțeles, probabil v-ați referit la EOPOL, pentru că celelalte activități militare sunt uh, responsabilitatea secretarului general în care va apărea imediat în ceea ce pește însă misiunea EUPOL. După cum am spus, rolul uh, va rolul societății civile și al poliției va crește pe măsură ce vedem o schimbare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ambasador. Mulțumesc și colegilor. Mulțumesc. Secretarul uh, general, domnul Rasmussen, uh, va sosi în câteva minute. Facem o pauză scurtă și la ora 4 reluăm dezbaterea cu secretarul general. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați manifestat față de Afganistan. Uh, în uh, îndatoririle mele viitoare, această dezbatere mă va ajuta când mă voi întâlni cu colegii de la Kabul și din alte instanțe. Vă mulțumesc! Bine, colegi... Dragi colegi, vă invit să vă reluați locurile. Secretarul, secretarul general al NATO se află alături de noi cu multă punctualitate și putem și noi să fim la fel de punctuali, începând deci uh, această sesiune la timp. În numele nostru al tuturor îi mulțumesc pentru faptul că ne-a acceptat a, uh, invitația de a participa la lucrările noastre pentru a ne vorbi despre situația actuală a relațiilor dintre UE și NATO într-un context care reprezintă două situații noi și foarte importante, dincolo de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, cu imboldul pe care l-a dat acesta politicii europene în domeniul securității și apărării, mai există și o altă dezbatere importantă în curs în organizația pe care o prezidați în legătură cu orientările strategice în legătură cu strategia generală globală, prioritățile și modurile de intervenție a instituției dumneavoastră în anii următori. După cum știți, astăzi situația este una particulară. Mulți dintre colegi deputați din statele membre sunt reprezentanți aici ai comisiilor de apărare și de afaceri externe din țările membre ale Uniunii și deci o ocazie excelentă pentru a discuta cu toții împreună teme de interes comun și foarte importante de asemenea, bineînțeles, pentru cetățenii noștri. Cum știm cu toții, Uniunea Europeană parte cu uh, organizația dumneavoastră obiectivul uh, promovării securității și stabilității în vecinătatea Uniunii și dincolo de aceasta. În această situație particulară, conform căreia 21 din 27 de state ale Uniunii fac parte și din NATO. Deseori, misiunile noastre civile și militare operează concomitent și în colaborare strânsă cu prezența militară a NATO. Este suficient să cităm două cazuri foarte semnificative în acest sens, cel al Kosovoului și cel al Afganistanului. acest fapt și apariția, odată cu Tratatul de la Lisabona, unei adevărate politici comune de securitate și apărare, sunt pentru noi um, stimulente pentru a găsi noi forme mai eficiente de cooperare, de realizarea unor sinergii și a unor complementarități între operațiunile NATO și cele ale Uniunii Europene. Și la început spuneam că organizația dumneavoastră trece printr-o fază de redefinire a modalităților sale de funcționare și suntem cu adevărat foarte interesați să uh, știm, să aflăm ce aveți pe gând să propuneți statelor membre ale NATO pe 14 octombrie la întâlnirea cu miniștrii afacerilor externe pe această temă. Vă mulțumim pentru modul transparent, convingător, deschis cu care ați colaborat cu noi în luna iulie și cu siguranță vă se dovadă de aceeași atitudine și astăzi. Dumneavoastră conduceți acest proces de reformă, oferind o atenție deosebită la porturilor cu Parlamentul nostru și Uh, sperând că colaborarea va continua uh, la fel de bine, vă dau acum cuvântul. Vă rog. Euh, Domnule președinte, mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru primirea călduroasă și pentru introducerea pe care ați făcut-o la prezentarea mea. Este o plăcere pentru mine să mă aflu din nou aici, la Parlamentul European, uh, și să mă pot adresa atât deputaților europeni, cât și membrilor parlamentelor naționale. Am dorit să vin astăzi aici pentru a mă întreține cu dumneavoastră și pentru a vă cere sprijinul pentru ambiția mea de a consolida cooperarea între Uniunea Europeană și NATO în mod semnificativ. L'OTAN în ultimii 15 până la 20 de ani, Uniunea Europeană a uh, trecut prin schimbări radicale. Uniunea Europeană, odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, a ajuns într-o nouă fază. Ea reprezintă un uh, actor multidisciplinar recunoscut pe scena internațională, inclusiv în domeniul apărării. Pentru că Uniunea Europeană desfășoară mai multe misiuni civile și operațiuni militare pe diverse teatre externe. O interacțiune foarte strânsă, mai strânsă între Uniunea Europeană și NATO a devenit o necesitate strategică. Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu organizarea aceasta, o, uh, uh, NATO, organizația pe care am privilegiul să o conduc. NATO de astăzi este foarte diferit de uh, NATO din uh, timpul războiului rece. Bineînțeles însă că principiile fundamentale nu s-au schimbat. O alianță transatlantică cu un angajament uh, foarte puternic pentru uh, în, în slujba apărării reciproce împotriva oricărui tip de atac și angajamentul uh, din partea tuturor statelor membre în slujba valorilor pe care le prețim atât. Evaluarea noului concept uh, strategic la summitul de la NATO, care va avea loc la uh, uh, Lisabona în luna noiembrie, va reprezenta o etapă foarte importantă în adaptarea alianței noastre. Acest nou concept strategic va reprezenta viziunea noastră și ghidul nostru pentru următorii zece ani și va fixa direcția pe care va trebui să o urmăm pentru a consolida și pentru a dinamiza Alianța Nord-Atlantică. Va fi vorba de o nouă strategie pentru NATO care trebuie să fie atât realizabilă cât și durabilă. Și în acest sens, ieri am dat publicității proiectul meu de text, l-am trimis uh, membrilor NATO Aliații vor negocia textul final în săptămânile următoare. Conceptul strategic se va baza pe patru piloni. În primul rând, apărarea și securitatea. În secolul 21, angajamentul nostru de apărare colectivă în conformitate cu articolul 5 rămâne în continuare extrem de solid și îl vom sprijini prin activități militare adecvate. De asemenea, vom aborda modul în care ne apărăm împotriva unor noi provocări și amenințări, precum atacurile uh, teroriste cibernetice, proliferarea misilelor și a uh, armelor de distrugere în masă, terorism. De asemenea, uh, probleme cu în aprovizionarea cu energie. În al doilea rând, securitatea prin intermediul gestiunii de criză. În loc să reacționăm la consecințele crizei, odată ce ea a avut loc, trebuie să încercăm să prevenim, să preîntâmpinăm și să gestionăm mai bine crizele într-o fază incipientă. Ceea ce va însemna că va trebui să ne coordonăm mai bine activitățile împreună cu celelalte organizații implicate în gestiunea de criză e așa numită abordare cuprinzătoare. De asemenea, trebuie să avem capacitățile adecvate și relațiile necesare pentru a face acest lucru. În al treilea rând, cum poate promova NATO stabilitatea internațională? Trebuie să consolidăm parteneriatul nostru cu Uniunea Europeană. Și ulterior vă voi prezenta uh, propunerile mele în acest sens. Politicile de parteneriat ale NATO cu alte entități au fost un adevărat succes și ar trebui să ne bazăm pe uh, acest succes prin încurajarea unui dialog mai strâns și a unei cooperări mai strânse cu țări din întreaga lume țări care împărtășesc interesele noastre vitale uh, într-un context internațional pașnic, inclusiv țări precum India și China. În același timp, Trebuie să extindem sfera de aplicare a subiectelor pe care suntem gata să le discutăm cu națiunile partenere și cu alte organizații precum ONU. Și, în fine, al patrulea element în noul concept strategic, transformarea NATO și reforma NATO. Reforma NATO este un proces continuu, nu e un uh, eveniment care să poată avea loc într-un moment determinat. Într-un context de criză economică, acest concept strategic ar trebui să vizeze o mai multă valoare adăugată și mai multă securitate pentru uh, uh noi și pentru partenerii noștri. În ultimii ani am înregistrat progrese pentru a ne asigura că forțele noastre pot fi desfășurate mai ușor. Însă, din păcate, prea multe din uh, trupele noastre sunt blocate. Uh, e o moștenire din războiul rece. Aceste trupe uh, sunt prea numeroase, sunt prea costisitoare și nu sunt potrivite pentru nevoile noastre. Și această situație trebuie să se schimbe. Acum aș dori să mă refer la un aspect foarte important care, care va uh, juca un rol cheie la summitul de la Lisabona. Având în vedere amenințarea pe care o reprezintă proliferarea, proliferarea misilelor, trebuie să ne protejăm mai bine. Acordul de a avea această capacitate teritorială împotriva atacurilor cu misile ar trebui să ducă la un acord de extindere a proiectului actual de misile, care vizează doar protejarea forțelor noastre desfășurate pe teron. Deci acest proiect ar trebui să fie extins și astfel ar trebui să avem să ajungem la o acoperire pentru tot teritoriul aliat european și pentru populațiile europene. Deci, acest sistem Uh, de uh, acoperire împotriva atacurilor cu misile ar trebui să fie extins la întreaga Uniune Europeană. Iată care este scopul nostru. Acum permiteți-mi să ajung la abordarea cuprinzătoare la care mă refeream înainte. Uh, aceste provocări și amenințări multidimensionale necesită o abordare cuprinzătoare în care latura politică, militară și economică să intre, să interacționeze și să se complementeze reciproc. NATO are punctele sale forte, la fel ca și Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite dar și alte uh, entități precum uh, organizațiile neguvernamentale. Pentru a ne asigura că aceste aturi sunt puse în valoare, se pun în valoare reciproc, trebuie să cooperăm, să planificăm și să acționăm împreună uh, de fiecare dată când e nevoie. În anii 90, când comunitatea transatlantică și-a dat uh, mâna pentru a pune capăt conflictului din Balcani, nutream speranțe că o relație mai uh, strânsă între Uniunea Europeană și NATO va apărea. După un uh, debut pozitiv, din păcate, constatăm că nu am reușit să extindem această relație uh, și să o, um, uh, să-i permitem să acopere și probleme mai vaste de securitate. De ce oare? În primul rând pentru că percepțiile naționale în legătură cu cooperarea între UE și NATO diferă de la un stat la altul. Unele state consideră că un parteneriat strategic între NATO și UE reprezintă o prioritate politică. Însă, alte state uh, rămân încă șovăielnice spunând că o relație mai strânsă între Uniunea Europeană și NATO ar putea periclita uh, autonomia celor două instituții sau ar putea stabili o anumită ierarhie între uh, cele două. Eu aș dori să îi reasigur, să-i asigur pe cei care încă șovăiesc că NATO respectă um, um, autonomia procesului de luare a deciziei în Uniunea Europeană. Așa cum și NATO uh, uh, își protejează autonomia în uh, procesul de luare a deciziilor. Un astfel de parteneriat strâns și vast ar însemna că cei doi parteneri cooperează pe picior de egalitate, ceea ce este o condiție sine qua non pentru o relație de încredere. În ultimii de ani, membrii din ambele organizații au făcut propuneri pentru a îmbunătăți cooperarea și pentru a um, ne apropia și mai mult. Cred că trebuie să profităm de acest nou avânt pentru ca cooperarea NATO-Uniunea Europeană să treacă la faza următoare și aceasta în trei domenii esențiale. În primul rând, Uniunea Europeană și NATO trebuie să aibă dezbateri sistematice cu privire la uh, interesele de securitate comune Astăzi ne aflăm într-o situație stânjenitoare în care Uniunea Europeană și NATO, din punct de vedere oficial, nu pot să discute subiecte importante cu excepția Bosniei. În ciuda faptului că împărtășim domenii de uh, securitate și interese de securitate foarte numeroase. În al doilea rând, Uniunea Europeană și NATO trebuie să coopereze mai strâns în operațiuni ne vom găsi în mod uh, sistematic uh, pe aceleași teatre de luptă uh, precum în Kosovo, Afganistan și pe coastele somaleze astăzi. Având în vedere diversele instrumente pe care le avem la dispoziție, ambele instituții, abordarea noastră ar trebui să fie complementară. Și în acest sens e nevoie de un nou nivel de coordonare. Și, în al treilea rând, trebuie să încercăm ca cheltuielile noastre în domeniul apărării să aducă beneficii mai importante. Vă dau un singur exemplu. Trebuie să ne asigurăm că avem o abordare comună în activitatea noastră de a aborda amenințarea um, um, materialelor explozibile improvizate. Bombe capcană, de exemplu, care fac foarte multe victime civile și militare în Afganistan. Cred că împreună putem să reducem uh, suprapunerea eforturilor și să folosim, să eficientizăm uh, resursele care deja sunt limitate. Pentru a depăși toate aceste probleme și obstacole politică, eu uh, propun o abordare cu dublu sens. Am propus-o când m-am întâlnit uh, la Palma de Mallorca în februarie cu ministrii de apărare din Europeană. Pe de o parte, toate statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să poată să participe la cooperarea NATO-Uniunea Europeană. Iată o fațetă a problemei. Cealaltă fațetă, Uniunea Europeană ar trebui să își consolideze relațiile cu aliații care nu fac parte din Uniunea Europeană în domenii politice și militare și, în termeni concreți, am făcut trei propuneri. În primul rând, să implicăm mai mult aliații neeuropeni în, uh, politici, în activități uh, uh, de securitate și militare. În al doilea rând, Uniunea Europeană ar trebui să acorde Turciei un acord general de cooperare în acest domeniu cu Uniunea Europeană și în al treilea rând, Uniunea Europeană ar trebui să încheie un acord între Turcia și Agenția Europeană de uh, Apărare. Am discutat aceste propuneri cu uh, președintele Buzek și cu alte autorități și cu uh, câțiva șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană uh, am constatat cu satisfacție că concluziile de la summitul de, din urmă cu două săptămâni sunt foarte bune și sunt gata să cooperez cu doamna Cathy Ashton pentru a elimina ultimile obstacole care stau în calea cooperării între UE și NATO. Trebuie să depășim aceste obstacole pentru a trece mai departe cele 21 de state care fac parte din ambele organizații pot și trebuie să joace un rol activ în um, identificarea de soluții. În concluzie, sunt conștient de rolul pe care Parlamentul European îl are în încurajarea unor noi progrese și de aceea aștept cu nerăbdare spiritul dumneavoastră și reacțiile dumneavoastră la sugestiile mele. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule secretar general. Intervenția dumneavoastră a fost foarte complet uh, la obiect și a respectat și limita de timp pentru a ne permite acum să trecem la o dezbatere cât mai largă. Înainte de a începe dezbaterea, aș dori să rog pe colegul și prietenul meu, Donjon, președintele subcomisiei pentru securitate și uh, apărare să înceapă cu uh, intervenția sa. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general, vă mulțumesc pentru mesajul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi printre noi. Acordăm o importanță deosebită dialogului cu NATO și prezența dumneavoastră regulată aici la Parlamentul European participă la această îmbunătățire a relațiilor dintre cele două organizații. Aș avea două întrebări scurte, poate nu foarte plăcute, dar prima pe care întrebare se referă la capacitățile civile în cadrul abordării globale, deci capacitatea civilă care dorește să se doteze NATO. Mi se pare acest lucru oarecum contradictoriu cu reformele de structură, buget, personal și așa mai departe, pe care NATO trebuie să le facă în același timp. Uh, cum veți putea reuși să răspundeți ambelor uh, provocări, deci de a spori capacitățile NATO în domeniul civil, reducând în același timp, reformând drastic structurile administrative, având în vedere problemele bugetare cu care vă confruntați. Al doilea aspect se referă la ultima dimensiune pe care ați menționat-o, Turcia. Știm cu toții că dialogul politic necesar și în domeniul securității necesar între Uniunea Europeană și NATO. Ați menționat toate problemele cu care ne confruntăm în Kosovo, în Afganistan. Ați menționat că singurul dialog pe care îl putem avea în legătură cu Bosnia nu este suficient. Uh, putem face concesiuni Turciei și putem avea un dialog cu Turcia în domeniul uh, politicii uh, comune externe și de securitate, dar mă întreb dacă relațiile uh, cu Turcia vor contribui la îmbunătățirea dialogului între UE și NATO, pentru că eu cred că trebuie să ne menținem anumite exigențe față de, parten- de partenerul turc, care cărui, politice, politică externă se opune practic exigențelor uh, națiuni, eh, alianței atlantice din ce în ce mai des. Deci, bineînțeles, e nevoie de un dialog cu Turcia, inclusiv în domeniul securității, dar un dialog cu, de pe o poziție exigentă, totuși. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc, domnule președinte Donjon. Înainte de a începe dezbaterea, aș dori să urez bun venit, să salut un grup de studenți, aproximativ 70, care au uh, obținut diploma Colegiului European de Apărare și Securitate. Sunt în sală, bine ați venit! Um, s-au înscris foarte multă lume la cuvânt. Vă rog să respectați limita de 3 minute pentru intervenția dumneavoastră. Mai întâi, domnul Ciurcaschi, din Comisia pentru Afaceri Externe din, adunarea, din Parlamentul Bulgariei. Уважаеми господин председател, господин генерален секретар. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a avea un dialog amplu astăzi. Iată, în sesiunea de după amiază. Până acum am putut comenta situația și implicarea Uniunii Europene în Afganistan o chestiune extrem de dificilă. Am uh, auzit intervenția reprezentantului special al Uniunii Europene în Afganistan și am constatat din aceasta că eforturile noastre sunt axate pe consolidarea instituțiilor civil, civile și uh, acordarea de fonduri pentru dezvoltarea unui sistem administrativ fezabil și funcțional. Însă, vedem că la NATO nucleul în special pentru SUA, este acela al pregătirii poliției și forțelor armate ce ar putea prelua gestiunea de la fața locului. Așadar, în acest context, vă întreb cum, ce posibilități vedeți pentru a coordona poziția Uniunii Europene și cea a NATO și pentru a căuta terțe state ca parteneri pentru completarea cu succes, pentru încheierea cu succes a conflictului în Afganistan. Dimineață, de dimineață am vorbit și despre Pakistan. Aici mă refer însă în special la participarea Rusiei, forumul organizat de domnul Medvedev la Iaroslav, a fost unul la care domnul Robertson a participat la o discuție și s-au clarificat câteva aspecte. Există multe acorduri semnate între state NATO și Rusia în ceea ce privește acordarea de sprijin uh, din partea Rusiei sub forma unor coridoare. Nu există la ora actuală un acord între Rusia și NATO însă în ceea ce privește disponibilitatea Rusiei de a participa la această fază decisivă în soluționarea conflictului în Afganistan. Vă mulțumesc! La parola al onorevole Mulțumesc, domnul Lisek, vicepreședinte al subcomisiei de securitate și apărare. Are cuvântul 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule secretar general, Uh, discutăm despre securitatea multor state din Europa și din lume. Aș dori așadar să întreb în acest context pe domnul secretar general ce se întâmplă cu statele care nu pot să se simtă în siguranță pentru că nu sunt NATO, membri NATO. Aici mă gândesc la Georgia și la Ucraina care au depus totuși efortul în ultimii ani. Uh, Situația din cele două state sunt acum, uh, situația este diferită. Există multe lucruri complicate și în acest context aș dori să întreb pe domnul secretar general dacă a adoptat uh, decizia președintelui Ucrainei. În ceea ce aș dori să știu uh, ce se întâmplă cu potențialul uh, statut de membru al Ucrainei în uh, NATO. Știm că situația este complicată, există o dispută politică pe marginea acestui subiect în Ucraina. Tabăra Iuliei Timoshenko încearcă în acest sens să meargă mai departe și să poarte discuții în ceea ce privește potențialul statut de membru NATO. Uh, Eh, acum, referindu-ne la Georgia, din punct de vedere politic, situația este instabilă după conflictul din 2008. Dar, fără dubii, la nivelul societății din Georgia există sprijin și eh, partidul aflat la putere, guvernul, cu toții își doresc să fie o parte activă a Alianței Transatlantice. Cum vedeți dumneavoastră situația din Georgia și care sunt perspectivele în ceea ce privește apartenența la NATO? Vă mulțumesc, spune președintele. Mai există lor de cuvânt. Îmi pare rău, însă trebuie să reduc timpul de vorbire la două minute, pentru că altfel nu ne încadrăm în timp. Îmi pare rău, sunt obligat să iau această măsură pentru ca toată lumea să apuce să intervină. Domnul Tsingaris are acum cuvântul. Este reprezentantul Lituaniei. Două minute aveți la dispoziție. Stimate domnule secretar general, suntem încântați de faptul că ieri ați trimis documentul cheie către guvernele și parlamentele naționale. Acum, împreună cu dumneavoastră, putem să adoptăm o strategie comună. Însă, noile state membre NATO și noi membrii UE încă mai uh, elaborează prezența NATO în propriul nostru spațiu. Și atunci, în acest context, vine și întrebarea mea. Sigur că suntem încântați că ați menționat paragraful 5 și faptul că prima care, și faptul că NATO are obligații în continuare. Dar există alte planuri pentru a îmbunătăți situația celor care sunt deja membri NATO? Putem, puteți să aveți o prezență mai uh, amplă? Aș dori să știu, din punctul dumneavoastră de vedere, ce măsuri ar trebui luate pentru ca prezența dumneavoastră să fie mai vizibilă în țările noastre, în special în țările baltice, pentru că acum știm foarte clar care este situația. Avem doar o unitate pentru aeronave și aș dori să știu cum anume putem să o consolidăm pe aceasta, pentru că mie mi se pare că arată ca o unitate temporară, cum am putea să permanentizăm situația. Mulțumesc, domnule Zingaris. Are cuvântul domnul Copa pentru două minute. Doamna Copa. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Rasmussen, aș dori să continui comentariile domnului Danjon cu privire la forțele civile și cu privire la uh, Uh, trecerea NATO către forțe civile când vine vorba de intervenții situații de criză. Pentru noi, cei de la Parlamentul European, ar fi o duplicare a eforturilor, pentru că deocamdată Uniunea Europeană este un actor principal în acest domeniu. În ce măsură credeți dumneavoastră că este nevoie să inițiem o discuție care ar putea să ducă la un parteneriat EU-NATO pentru uh, Uh, pentru cooperarea în materie civilă, astfel încât statele membre să ofere capacități civile când cele două organizații uh, activează în aceeași zonă de criză. Și aș dori să subliniez aici faptul că Parlamentul European sprijină faptul că orice cooperare EU-NATO nu ar trebui să, UE-NATO nu ar trebui să se facă pe costul capacităților deja existente și unele, uh, pe costul statelor membre. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul domnul Neofitu, președintele uh, Comisiei pentru Afaceri Externe Cipriote. Aveți cuvântul, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați subliniat deja și după cum a spus domnul secretar general NATO, trebuie să ne intensificăm eforturile de a consolida cooperarea dintre NATO și Uniunea Europeană după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Se știe foarte bine că există probleme în ceea ce este relațiile UE-NATO. Comisia specială creată de, fost, de doamna Albright, fostul secretar de stat american a analizat situația și a elaborat un raport după ce a purtat discuții cu experții privind un nou cadru strategic pentru NATO. Menționez acest raport pentru că se discută despre faptul că acțiunile UE uh, și NATO trebuie să fie complementare, dar se poate ajunge la această situație numai dacă uh, Statele membre, no, statele non-UE și statele non-NATO beneficiază de același grad de transparență și implicare când sunt întreprinse acțiuni comune. Astfel, spune vorbitorul, domnule secretar general, cum anume comentați raportul doamnei Albright? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Neofitu. Domnul Giannaco, două minute, eurodeputat. Doamna Gianacu, mulțumesc, domnule președinte. Grație. Mulțumim, domnule secretar general, pentru prezența dumneavoastră aici. Aș avea două întrebări succinte. În primul rând, care sunt amenințările reale pentru pace din punctul de vedere al NATO? În al doilea rând, în legătură cu Afganistanul, constatăm faptul că Afganistanul nu se descurcă foarte bine în ce privește funcționarea instituțiilor democratice. Considerați că NATO va putea vreodată să părăsească Afganistanul? Și credeți că sistemul din Afganistan va funcționa la un moment dat sau va fi pur și simplu inutil? Mulțumesc, doamnă Gianacu. Domnul Arlachi, două minute. Pentru Afganistan, în numele Comisiei AFET a Parlamentului European. Domnule secretar general, mulțumesc foarte mult. E a doua oară când vă ascult în cadrul acestei comisii și trebuie să spun că admir pasiunea dumneavoastră și tenacitatea dumneavoastră în apărarea NATO și faptul că încercați să ne convingeți că NATO încă contează, că merită să existe, câteodată sunteți convingători, câteodată nu sunteți o primă întrebare. În ce privește uh, cyberterorismul, terorismul cibernetic, e o amenințare majoră. Mă întreb dacă avem nevoie, dacă avem de NATO. Vă rog, în primul rând, să mă convingeți că atacurile uh, de tip cibernetic sunt atât de periculoase și, în al doilea rând, că avem nevoie de NATO pentru a ne apăra de o astfel de amenințare. A doua întrebare este următoarea. Uh, comandamentul militar NATO din Afganistan săptămâna trecută a publicat noi linii directoare cu privire la contracte pentru a încuraja o altă abordare pentru a uh, cheltui cele 40 de miliarde de, de dolari anual. Și generalul Petreus spune că uh, multe fonduri internaționale sunt uh, cheltuite fără a fi acest proces să fie suficient controlat, ceea ce duce la corupție, la o consolidare a rețelelor teroriste și de talibani în, și subminează eforturile noastre din Afganistan. Uh, în iulie, în cadrul acestei comisii, v-am citit un text redactat de către mine și de către alți 20 uh, de parlamentari. Uh, mă bucur de reacția rapidă pe care NATO a avut-o în urma acestui text și întrebarea mea este următoarea. Considerați că acest lucru s-a datorat intervenției dumneavoastră? pentru că ne atunci spuneați că nu erați conștient de problemă, dar că veți uh, face totul pentru ca să se intervină, ori e doar o coincidență. Mulțumesc, domnule Arlachi. Are acum cuvântul domnul Mau, președintele Comisiei din Senatul Belgiei. Mulțumesc, domnule președinte, domnule secretar general, mulțumesc pentru intervenție. Trei întrebări și trei observații. Prima dintre ele, în ce privește analiza faptului că amenințarea a crescut. Uh, efectul este că NATO ar putea să se ocupe de practic toate problemele care ar putea apărea în sfera politică. S-a vorbit despre energia, de atacurile acestea cibernetice, clima, securitatea alimentară, am putea să venim cu noi elemente. Iată, e vorba de un paradox uh, care, în conformitate cu care NATO ar trebui să se ocupe de toate problemele care apar în sfera politică. O a doua observație, ați făcut o aluzie la un demers preventiv cu ce fel de legitimitate internațională a putea avea un astfel de demers uh, din partea NATO? Cine ar conferi NATO legitimitatea de a avea un astfel de demers preventiv? Și o a treia întrebare, v-ați referit și la relațiile externe, la fel uh, ca și la relațiile dintre Uniunea Europeană și NATO, Uniunea Europeană încearcă în mod voluntarist să aibă un sistem de reprezentare uh, la nivel extern care ar putea fi rolul NATO și al relațiilor pe care Uniunea Europeană le-ar putea avea cu NATO, tocmai acum când Uniunea Europeană încearcă să aibă acest serviciu pentru acțiune externă și această reprezentare pe plan extern. Un sistem care îi um, uh, este conferit de tratatul de la Lisabona, inclusiv în domeniul apărării. Mulțumesc, domnule secretar general, pentru lămuririle pe care ni le puteți aduce uh, în legătură cu aceste întrebări. Grazie, Mulțumesc, domnule Mau. Domnul am două minute, din partea Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, aș dori să vă mulțumesc pentru abordarea dumneavoastră plină de elan. Avem nevoie de o astfel de abordare. Unii colegi au menționat uh, atentatele uh, cyberteroriste. Întrebarea mea este, în cazul unui astfel de atac, e posibil un răspuns comun din partea NATO, așa cum se prevede în cazul unui uh, atac militar? Cu alte cuvinte, am putea avea o strategie de apărare în domeniul atacurilor uh, ciberteroriste, pentru că știm că reacția ar trebui să aibă loc uh, în răstim de secunde, dacă nu nanosecunde. Parlamentul European a pus accentul pe o cooperare între aliații NATO și membrii Uniunii Europene. Ați putea să ne informați cum progresează acest proces? Și de asemenea, aș dori să mă refer la principiul complementarității sau a unei mai mari complementarități în cooperarea între NATO și uh, statele membre, iar Parlamentul European a făcut sugestia ca toate statele membre ale Uniunii Europene, indiferent de participarea sau nu la NATO, ar trebui să participe la aceste reuniuni cu NATO. Se poate acest lucru? Ar fi un lucru fezabil sau nu? Mulțumesc, domnule Kelam. Domnul Lözing, două minute. Ja, vielen Dank, äh, Herr Rasmussen. Doamna Lözing. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Rasmussen, mă bucur că am posibilitatea de a vă adresa câteva întrebări în cadrul acestei reuniuni. Aș dori să mă refer la două aspecte pe care le-ați abordat și dumneavoastră în intervenția avută. De ceva timp încerc să Uh, analizez, uh, să aflu conținutul unor rezoluții UE-NATO din februarie 2010. Din, în decizia din 16 septembrie, înalta, înaltul reprezentant Cathy Ashton a primit sarcina de a elabora un catalog în ceea ce privește intensificarea cooperării UE-NATO. În concluzie, s-a specificat că acest catalog trebuie să fie în concordanță cu recomandările emise deja în februarie 2010 de către NATO către UE. Aș dori să știu care sunt aceste recomandări, pentru că eu nu le cunosc. Sunt disponibile publicului și dacă nu, aș dori să știu de ce nu. A doua întrebare se referă la sectorul armelor de distrugere în masă pe care l-ați abordat și dumneavoastră. În ceea ce privește staționarea armelor nucleare americane, uh, Ministrul uh, de afaceri externe german dorește o retragere a acestora. Statele Unite însă insistă ca acestea să rămână staționate. În raportul dumneavoastră NATO 2020 există o propunere care stipulează o decizie obligatorie marcată de un consens la nivelul alianței. Ei bine, ce opinie aveți cu privire la acest subiect? Nu ar trebui ca fiecare țară să, de, să uh, decidă dacă uh, Uh, staționează arme nucleare sau nu, nu ar trebui să revină această decizie statului membru în sine? Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Lözing. Colegul Naitz are cuvântul două minute. Doamna Naitz, mulțumesc foarte mult, domnule secretar general. Este mereu o plăcere să vă avem alături de noi. Aș dori să vă urez încă o dată bun venit la noi în Parlament și la această reuniune interparlamentară. Ne-ați prezentat ideile ce vor sta la, probabil la baza noi strategii NATO. Pe de o parte, mărturisesc, re, înțeleg că se va insista pe construirea unor capacități civile, însă, pe de cealaltă parte, Statele ă, Unite și Uniunea Europeană încearcă din greu să își îndeplinească propriile angajamente în ceea ce privește activitățile civile. Și aș dori să vă avertizez în acest sens, să nu să nu dublăm eforturile între NATO și Europeană, mă scuzați. În al doilea rând, în ceea ce pește relațiile cu Rusia, câțiva antevorbitori au uh, abordat fie direct sau indirect subiectul Rusiei. Iată un vecin câteodată dificil. Așadar, relațiile între NATO și Rusia sunt și ele extrem de importante și vreau să știu cum anume le vedeți evoluând pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Naiț. Domnul Tanoc, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să vă văd a doua oară, domnule secretar general, în acest parlament. Sigur că sprijin o bunătățire a coordonării și a relațiilor UE-NATO și sunt și eu împotriva dublării eforturilor. Sunt vicepreședinte al delegației către uh, parlament, adunarea parlamentară și în ultimele luni am constatat o mult mai uh, mare voință a eurodeputaților de a merge pe această cale. În primul rând aș dori să știu cum anume uh, Uh, rezolvați problema vetoului Turciei ceea ce privește politica, uh, ceea ce privește PESC și Cipru și cum anume doriți să facilitați pacea și unificarea pe insulă. În al doilea rând, în Balcanii de Vest, vedem că există acum un divorț între uh, aderarea la NATO și aderarea la UE. Albania este deja membru NATO în ciuda Uh, prăbușirii procedurilor parlamentare democratice, dar nu a primit liberalizarea vizelor la nivelul Uniunii Europene. Serbia are liberalizarea vizelor, însă nicicum nu se apropie de statutul de membru NATO. Deci se pare că uh, se mișcă, ne mișcăm în uh, două viteze diferite care n-au nimic de a face una cu cealaltă. Și a, în al treilea rând, referindu la Cornul Africii, există o dublare a EUFOR Atlanta și a misiunii de mai mici dimensiuni NATO. Părerea mea este că misiunea uh, PESC este mult mai uh, uh, atrăgătoare pentru că, iată, India cu greu ar dori să participe la o misiune NATO ce implică SUA. În ceea ce privește statutul de membru pentru Ucraina, aceasta uh, declară că acum este împotriva aderării la UE și poate că după ce vedem ce s-a întâmplat uh, cu atacul cibernetic asupra Estoniei, ar trebui să reflectăm asupra ceea ce înseamnă statut membru NATO sau UE. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Schulz, două minute are cuvântul. Domnule secretar general, mulțumesc pentru scurta prezentare a noi strategii NATO. Ați menționat cei cinci piloni ați discutat despre un parteneriat strategic între UE și NATO. Ei bine, eu cred că deja suntem confuzi, pentru că, iată, UE are foarte mulți parteneri strategici cu Bielorusia, cu Ucraina, cu Rusia. Purtăm acum negocieri pentru a uh, avea nego- uh, un parteneriat uh, cu Turcia, iarăși purtăm negocieri. Uh, ei bine, din punct de vedere calitativ, nu avem deja un uh, statut de parteneriat strategic, pentru că, iată, discutăm despre 21 de state membre care au deja parteneriate strategice atlantice. Și dacă tot discutăm despre aceste parteneriate, cum vedeți potențialul parteneriat cu Rusia? Ce părere aveți despre propunerea fostului uh, ministru de apărare german, care Uh, și-a imaginat participarea, aderarea Rusiei la NATO, o aderare care a fost abordată la nivelul Rusiei. Aș dori să știu uh, cum anume sunteți pregătiți cu noua strategie pentru o asemenea potențială opțiune și în ce sens vizează NATO o lărgire către Est tocmai în această direcție. Aș dori să știu dacă ați luat în calcul aceste probleme. Colegii mei mai mult sau mai puțin s-au referit deja la ele, dar încă o dată aș dori să mă refer punctat cum vedeți uh, uh, posibilitatea unei aderări a Rusiei la NATO. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Landsbergis, două minute are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar general, aș dori să vă mulțumesc pentru prezență și pentru disponibilitatea de a coopera cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește angajamentul Rusiei, o chestiune abordată de domnul Obama de îndată ce și-a preluat mandatul de președinte. De atunci și până acum au uh, existat foarte multe discuții în ceea ce privește implicarea Rusiei în uh, misiune de pace, cel puțin în jurul Uniunii Europene. Potrivit propriei dumneavoastră experiențe, există vreo șansă de a convinge Rusia că ar trebui să își asume angajamentele și să nu mai râdă de, să nu își mai bată joc de ele, pentru că astfel Rusia ar avea parte de un adevărat uh, partener. Pentru că, iată, trebuie să știm exact care este situația. Vedem că noi discutăm cu un potențial partener, pe când acesta nici nu ia în calcul această situație, având în vedere ce s-a creat în Caucaz. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Landsbergis. Spune președintele. Doamna Gomez, două minute, are cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Domnule secretar general, pentru faptul că sunteți din nou printre noi, doresc să vă întreb dacă credeți că revizuirea conceptului strategic al NATO, este actuală și este cauzată de modul în care s-a schimbat atitudinea administrației Obama în legătură cu uh, uh, armele nucleare, uh, așa cum uh, uh, prezentat uh, președintele Obama uh, situația la Praga. V-aș dori să vă întreb de asemenea dacă credeți că articolul 5 uh, din Carta NATO include reacții la uh, atacuri pe internet, cyber atacuri. Și considerați că pentru a preveni crizele și pentru a coopera cu organizațiile care lucrează în domeniul prevenirii crizelor. Credeți că alianța militară s-a schimbat în acest sens sau nu? Și, în fine, dumneavoastră, ca secretar general al NATO, puteți spune uh, unui uh, partener major Statele Unite că folosirea uh, avioanelor uh, teleghidate uh, pentru a um, atacuri uh, uh, țintite în Afganistan și în altă parte nu sunt doar interzise uh, de comunitatea internațională, ci sunt și nocive pentru că riscă să dea exemplul greșit. Mulțumesc, doamnă Gomez. Încheie dezbaterea. Domnul Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Stimate domnule secretar general, cuvintele dumneavoastră în legătură cu noile provocări uh, ne-au atras atenția. Și eu cred, ca și mulți alții, că NATO trebuie să dea dovadă de autocontrol când vine vorba despre identificarea unor noi uh, provocări, mai ales provocări care apar în lumea săracă, în lumea diferențelor culturale și religioase. Doresc să vă amintesc de asemenea faptul că și dumneavoastră ați contribuit la crearea acestor neînțelegeri pentru că ați exprimat un punct de vedere în legătură cu benzile desenate uh, publicate în presa daneză. Eu cred că NATO trebuie să respecte uh, creativitatea, dar trebuie să rămână o organizație de apărare. Trebuie să evite ca pericolul să fie înțeles ca uh, forță de poliție la nivel mondial. Ați mai menționat astăzi un pericol. E vorba de uh, ideea unui scut antirachetă global. Această idee nu a fost niciodată acceptată ca fiind o soluție oferită de NATO. Eu cred că trebuie să, avem a, uh, să fim atenți aici, să dăm prioritate deciziilor politice. Și, în fine, aș dori să vă întreb următorul lucru. Vă puteți închipui că NATO să joace un rol constructiv în găsirea unei soluții pacifiste sau în facilitarea unui proces de pace în Orientul Mijlociu, pentru că de aici vin amenințările cele mai grave. Mulțumesc! Grazie, Mulțumesc, domnule Weigel. Am văzut că domnul secretar general a luat notițe, uh, v-a notat numele și lângă numele fiecăruia uh, a notat întrebările. Vom vedea dacă și răspunsurile vor fi la fel de precise. Vă dau cuvântul, domnule secretar general. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări foarte relevante. Îmi cer scuze dinainte pentru faptul că va trebui să răspund pe scurt dacă dorim să terminăm ședința la timp. Mai întâi, Domnule Donjon, legătură cu capacitatea civilă și alții au menționat acest aspect. Pot să confirm faptul că în momentul de față ne gândim la crearea a ceea ce aș numi noi, eu o mică capacitate civilă în cadrul NATO. Nu e vorba de o capacitate care prin care ne-am implicat noi înșine în activități um, de tip civil, dar o capacitate care ne-ar dea posibilitatea de a interacționa mai bine cu alte organizații, cum ar fi ONU, Uniunea Europeană, Banca Mondială, Banca pentru Dezvoltare și alți actori care pot să contribuie la consolidarea reconstrucției și dezvoltării procese civile. Este o lecție pe care am învățat-o din Afganistan, dar și din Kosovo, și anume că trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de a interacționa cu instituții civile. Deci, nu este contrar uh, uh, reformelor structurale ale NATO și uh, raționalizării resurselor noastre. Din potrivă, creăm priorități uh, și reducem din grăsime dacă există și ne cultivăm mușchii dacă e nevoie de ei și încercăm să găsim interacțiuni între uh, operațiunile militare și dezvoltări ale unor operațiuni civile. Dar NATO nu va conduce operațiuni civile, dar dorim să cooperăm mai bine cu alte uh, organizații. Domnul Donjon m-a întrebat și despre Turcia. Nu cred că cedăm Cred că este un lucru logic să găsim modalități pragmatice de a îmbunătăți relațiile dintre UE și NATO. Eu am sugerat o modalitate pragmatică care nu atinge chestiunea sensibilă a recunoașterii prealabile a Ciprului, nici nu are legătură directă cu negocierile de aderare între UE și Turcia, dar între acestea Cred că putem găsi modalități pragmatice de a avansa. Și pentru a aminti, pentru că este un alt răspuns la întrebările menționate astăzi, acesta este un pachet și o parte a pachetului este faptul că toate țările Uniunii Europene, toate cele 27 de state membre, trebuie să poată să participe la cooperarea între UE și NATO. Însă, cred că și Uniunea Europeană trebuie să facă efortul de a răspunde solicitărilor membrilor NATO care nu sunt membri ai Uniunii Europene și am menționat în acest sens acordul de securitate între Turcia și UE, am menționat un acord între Turcia și Uniunea Europeană pentru apărare și implicarea în decizii cum ar fi operațiuni UE ca cea din Bosnia. Turcia este um, a doua țară în ceea ce privește contribuția în Bosnia, dar nu face parte, nu, nu participă la luarea de decizii. Avem operațiunea din Afganistan, în care participă 19 uh, țări uh, care nu fac parte din organizații care sunt implicate în ședințele noastre. Bineînțeles, apoi Consiliul NATO ia deciziile și Uniunea Europeană. Dar acest lucru nu înseamnă că nu îi, acest lucru nu înseamnă că îi implicăm pe cei care nu sunt membri uh, în decizii. Cred că ar fi bine să putem să avansăm în această direcție. Domnule Șucaschi. Cred că facem tot ceea ce putem pentru a coordona, a ne coordona între UE și NATO în ceea ce privește Afganistanul. La Kabul avem reprezentanți speciali și am apreciat mult faptul că Uniunea Europeană a numit un reprezentant special unic care cooperează strâns cu uh, reprezentantul civil al NATO, precum și cu reprezentantul special al ONU și cu toții cooperează cu coaliția. Cred că este un lucru foarte bun că aceștia se cunosc cu toții și cred că avem o echipă excelentă acum la Kabul. La summitul de la Lisabona um, vom uh, invita, invita și Uniunea Europeană să participe uh, la summit. L-am invitat pe președintele Van Rompuy, pe președintele Barroso de asemenea să participe la uh, întâlnirea la care vom discuta despre Afganistan. Deci cred că facem multe. Domnul Șucaschi a cerut de asemenea ca Rusia să participe mai mult la misiunea noastră în Afganistan. În decembrie am fost la Moscova și am sugerat că Rusia să ofere elicoptere armatei afgane și Ne gândim la această posibilitate în cooperare cu Rusia. Rusia ne-a făcut o propunere, acum studiem această propunere și sper să se facă progrese în acest sens. Rusia deja a oferit facilități de tranzit trupelor noastre din Afganistan și cooperăm uh, și în lupta împotriva traficului de narcotice în Africa, în Asia Centrală și în uh, Afganistan, din Afganistan. Domnule Lisac, am, am întâlnit cu președintele Ucrainei Iunacovici săptămâna trecută și respect decizia noului guvern ucrainian în ceea ce privește relațiile cu NATO. Trebuie să subliniez faptul că punctul de plecare uh, pentru NATO este decizia luată la summitul de la București în 2008, la care am spus că Ucraina și Georgia vor deveni state membre ale NATO dacă o doresc și dacă îndeplinesc criteriile. Dar, bineînțeles, aceste țări trebuie să hotărască dacă cer să fie membre ale NATO. NATO este o organizație voluntară. Deci respect decizia, deciziile Ucrainei și Partea ucraineană a spus de asemenea că își vor onora obligațiile în cadrul actual de cooperare um, care este o comisie specială NATO-Ucraina. Domnule Singalis, dumneavoastră ați cerut o prezență mai vizibilă a NATO în toate statele membre care fac parte din alianță. Aceasta va fi o parte importantă în unui nostru uh, concept strategic. Avem de gând să ne demonstrăm prezența în întregul uh, teritoriu prin exerciții regulate și doresc să subliniez și faptul că țările NATO astăzi patrulează zona aeriană. De exemplu, în țările baltice se face acest lucru uh, prin rotație și aceasta este o prezență vizibilă și o demonstrație de dovadă astfel de solidaritate în cadrul alianței. Doamna Copa a vorbit și dânsa despre capacitățile civile. Am răspuns deja în legătură cu acestea că nu va exista o duplicare a prerogativelor. E vorba de capacități care vor îmbunătăți relațiile noastre cu organizațiile civile care vor continua să aibă rol de lider când e vorba de operațiuni civile. Piciu. Referitor la intervenția domnului Fito, sunt de acord cu faptul că cooperarea dintre NATO și UE ar trebui să aibă loc în baza principiului de transparență reciprocă. Am subliniat, de fapt, deja acest aspect și am subliniat faptul că cooperarea dintre cele două organizații va însemna cooperarea dintre toți membrii celor două organizații. Doamna Gianacu, m-ați întrebat care sunt adevăratele amenințări în uh, societatea contemporană. Nu cred că amenințările convenționale sunt cele mai uh, periculoase. Cred că acum avem noi amenințări, de exemplu, uh, atacuri armate cu rachete, atacuri teroriste. Și aș putea să menționez aici o țară, și anume Iranul, care are misile cu o rază suficient de uh, generoasă cât să atace Europa. Așadar, atacurile cu misile, atacurile cibernetice și atacurile teoriste. În urmă cu trei ani am văzut ce s-a, ce s-a întâmplat în Estonia printr-un atac lansat pe internet. Așadar, acestea sunt noile amenințări, noile provocări și intenționăm să ne îmbunătățim capacitatea de a le trata. Domnul Arlaci m-a întrebat de ce ar trebui ca NATO să trateze securitatea cibernetică. Ei bine, menționez faptul că NATO trebuie să asigure securitatea în acest domeniu, deoarece atacurile cibernetice au reprezentat și reprezintă o amenințare la capacitățile noastre militare. Și nu numai, pentru că sunt o amenințare la adresa întregii societăți. NATO are la dispoziție uh, Uh, facilități de planificare, de logistică, de comandă, structuri de comandă, care creează un uh, cadru foarte eficient pentru a trata atacurile cibernetice. Însă trebuie să ne dezvoltăm capacitățile în anii ce vor urma în acest sens. Și mai mult decât atât, este un domeniu în care cooperarea apropiată cu Uniunea Europeană ar putea să fie în beneficiul tuturor. Doamna Gianacu, de asemenea, mi-a adresat o întrebare uh, referitoare la părăsirea Afganistanului de către NATO. Da, cu siguranță vom părăsi la un moment dat Afganistanul. Întrebarea este când se va întâmpla acest lucru. Obiectivul nostru este acela de a preda răspunderea autorităților afgane într-un proces gradual ce sper eu va începe la anul. Avem uh, și ambiția președintelui Karzai uh, potrivit căreia până la finele lui 2014 întregul Afganistan ar putea fi preluat de administrația afgană. Sper ca trupele internaționale să rămână uh, acolo și după data la care misiunea de combatere a forțelor teroriste se va fi încheiat. Asta, desigur, uh, pentru că Sigur că obiectivul nostru este ca afganii să fie propriilor stăpâni. Dar, deocamdată, nu pot să vă dau un răspuns privitor la data la care se va, va fi părăsit Afganistanul. Va fi părăsit când condițiile o vor permite și cu siguranță vom pleca de acolo. Am fost întrebat și cu privire la legitimitatea măsurilor uh, preemptive. Uh, Vă spun din capul locului că mereu vom acționa în deplină concordanță cu legislația internațională și cu principiile Cartei ONU. De fapt, misiunea noastră în Afganistan este bazată pe un mandat ONU. Misiunea din Kosovo este bazată și ea pe un mandat ONU. A fost bazată și ea. Și aceasta este maniera în care operăm gestionarea viitoarelor crize va avea și ea loc în concordanță cu principiile Cartei ONU. Apreciez faptul că Uniunea Europeană acum elaborează un sistem de acțiune externă. Am o relație de cooperare foarte bună cu un altul reprezentant Ashton, precum și cu celelalte instituții Uniunii Europene. Relația este ideală cu toate instituțiile europene. Președintele Van Rompuy, președintele Barroso, președintele Buzek, înaltul reprezentant Ashton. Cu toții relația este bună și apreciez foarte mult acum dialogul cu parlamentarii. Cred că ar trebui să ne implicăm într-un dialog la toate nivelurile. Domnul Kellum mi-a adresat și dânsul o întrebare referindu-se la spațiul cibernetic. Dezvoltăm, creăm acum capacități pentru a răspunde pe viitor dacă va fi nevoie. Să nu uităm, este un domeniu nou și trebuie într-adevăr să ne dezvoltăm capacitățile atât la nivel național cât și la nivelul NATO. De fapt, NATO, în calitate de organizație, este atacată zilnic și de aceea trebuie să ne îmbunătățim sistemul comun de apărare. Doamna Lözing mi-a adresat și dânsa o întrebare. O întrebare foarte bună referitoare la concluziile Consiliului European uh, Ați uh, remarcat faptul că se face referire în aceste concluzii la niște propuneri, recomandări emise de UE către NATO. De fapt, eu nu știu dacă aceste propuneri au fost publicate pe site-ul Uniunii Europene. Oricum, Uniunea Europeană trebuie să decide publicarea acestora sau nu. Pot însă să confirm faptul că am primit propuneri concrete. Totodată vă atrag atenția asupra faptului că Consiliul, concluziile Consiliului European au specificat foarte clar că ar trebui să încercăm să mergem dincolo de aceste propuneri. Subliniez acest lucru pentru că apreciez faptul că le-am primit, le apreciez ca atare, însă nu cred că oferă platforma necesară pentru a ajunge la un punct de cotitură în relația noastră. Sunt dispus să discut cu un alt reprezentant Ashton pe marginea acestui subiect și cu alți reprezentanți ai UE. În ceea ce privește armele nucleare, sigur, în cele din urmă, politica de securitate uh, care se includă politică nucleară reprezintă o decizie națională, însă la nivel NATO am decis următorul lucru deciziile într-o țară pot avea un impact în uh, alt stat. Și tocmai de aceea ne-am angajat uh, la consultații în, tocmai înainte de a fi luate asemenea decizii. Astfel, există uh, spiritul de a se ajunge la un consens în NATO, însă subliniez încă o dată faptul că la finele uh, Uh, în cele din urmă, deciziile sunt la nivel național. Însă și la nivel NATO se poate lua decizia ca uh, la nivel național decizia să fie luate în cooperare, totuși. Uh, doi, doi participanți m-au întrebat ce anume se întâmplă cu Rusia și cu evoluția relației cu acest stat. O întrebare extrem de importantă. Domnul Schulz m-a întrebat dacă ne-am putea imagina apartenența Rusiei la NATO la un moment dat. Mărturisesc că tratatul NATO, în articolul 10, stipulează că alianța poate invita orice stat european care este în măsură să contribuie la securitatea euroatlantică și în poziție, în măsură să uh, ducă, să implementeze prevederile tratatului, deci poate invita orice astfel de stat să se alăture NATO. Acest lucru este valabil așadar pentru toate statele europene. Deci nu excludem pe nimeni la această categorie. Însă, nu cred că a ne gândi la Rusia ca un potențial membru NATO este o perspectivă realistă. Rusia nici nu și-a depus candidatura și am văzut ambasadorul rus la NATO, uh, l-am văzut subliniind faptul că niciodată Rusia nu va candida. Însă cred că cel mai realist ar fi să creăm un parteneriat strategic între NATO și Rusia. Spun asta pentru că, să nu uităm, avem totuși dispute cu rușii, avem dezacord în ceea ce privește Georgia și alte chestiuni. Dar există și domenii în care interesele noastre de securitate sunt comune. Afganistanul reprezintă un astfel de punct, dar și lupta împotriva terorismului, împotriva traficului cu narcotici, împotriva pirateriei și așa mai departe. Și am discutat și despre protecția de atacuri cu misile ca fiind o potențială zonă de colaborare. Cred că ar trebui să cooperăm în acele domenii în care ne confruntăm cu aceleași provocări de securitate. Permiteți-mi să mă refer la apărarea împotriva atacurilor cu rachete. După cum am spus deja, avem o amenințare reală și împotriva unei amenințări reale avem nevoie și de apărare reală. Dacă decidem să avem un sistem, un sistem NATO de apărare antirachetă, atunci ar fi logic să invităm Rusia să participe. Asta pentru că, din punct de vedere militar, vom avea facilități care să asigură o mai bună acoperire, o mai bună eficiență și, din punct de vedere politic, pentru că foarte clar a fost demonstrat că faptul că uh, Mm, apărarea antirachetă nu se îndreaptă împotriva Rusiei. Astfel am putea crea, într-adevăr, o arhitectură reală de securitate, o arhitectură euroatlantică ce să acopere toată zona euroatlantică de la Vancouver la Vladivostok. Așadar, în loc să vorbim despre tratate, despre documente și altele, în acel caz am discuta despre securitate în termeni reali, securitatea care contează pentru toți. Cam așa văd eu uh, relația dintre noi și Rusia evoluând pe viitor. Domnul Tanak m-a întrebat despre situația din Balcani. Viziunea mea este următoarea. Aș dori să văd uh, Balcanii occidentali integrați în uh, structurile euroatlantice, și, incluzând NATO și Uniunea Europeană. Vitezele de integrare or fi ele diferite, așa este. Însă trebuie să respectăm diferițe, diferențele de, uh, și gradul aspirațiilor euroatlantice. Însă s-au înregistrat progrese. Avem uh, un plan de aderare inițiat cu Montenegro. Am, uh, dacă condițiile sunt îndeplinite, vom face același lucru și cu Bosnia. Și suntem dispuși să începem negocierile cu Scopie odată ce o soluție satisfăcătoare reciprocă va fi fost găsită. Sper să văd progres și în relația cu Serbia, de asemenea. Așadar, în acest context, sunt optimist în ceea ce privește evoluția ulterioară a situației din Balcani. Doamna Gomez m-a întrebat despre politica nucleară uh, și modul în care aceasta este inclusă în noul concept strategic. Negociem acum un nou concept strategic, însă cred că echilibrul va fi următorul. Pe de o parte, ne subscriem uh, mari viziuni a unei lumi lipsite de arme nucleare și în același timp subliniem faptul că atâta timp cât armele nucleare există, avem nevoie și de apărare propice. Însă cel mai bine ar fi să ne bazăm pe dependența redusă de arme nucleare. Spațiul cibernetic ar putea să reprezinte subiect de articolul 5. De ce nu? Nu se știe niciodată. Potrivit tratatului nostru, orice aliat poate solicita la un moment dat consultații, consultări în cazul în care se simte amenințat. Și asta potrivit articolului 4. Ceea ce înseamnă că va trebui să luăm acțiuni. Și poate că aceste acțiuni se vor încadra la, tocmai la articolul 5. În cele din urmă mă refer și la întrebarea adresată de domnul Weigel și spun că nu, NATO nu va fi un polițai, un polițist global, însă dacă vrem să protejăm în mod eficient cetățenii acestei lumi, atunci trebuie să facem față noilor provocări și noilor amenințări, în special când vine vorba de terorism și de potențiale atacuri teroriste care și-au ruta prin Afganistan, de exemplu. Așadar, NATO nu este un polițist global, ci dorește ca la nivel teritorial apărarea să fie eficientizată. Nu în ultimul rând, menționez și problema Orientului Mijlociu. Este prematur deocamdată să discutăm uh, despre viitorul rol al forțelor internaționale în Orientul Mijlociu atâta timp cât nu există un acord de pace. Însă, Să fim totuși optimiști. Și să plecăm de la premisa că, la un moment dat, într-adevăr se va, se va negocia pacea. Ce se va întâmpla atunci? Ei bine, în această situație, consider că vom avea nevoie de prezența forțelor internaționale în Orientul Mijlociu pentru a monitoriza, controla acest acord de pace. Nu știu ce fel de rol ar putea juca NATO acolo. Însă, deocamdată, pot să vă spun că dacă va exista un acord de pace și dacă părțile implicate solicită asistența noastră și dacă ONU ne mandatează în acest sens, atunci aliații NATO vor lua în considerare o misiune. Deocamdată aceasta este poziția asumată. Însă cred că, în primul rând, primul pas este acela de a avea un acord de pace și știm că este foarte dificil acest lucru. Sper totuși că vom avea succes și urez părților implicate tot succesul din lume. Pentru că, iată, acest conflict este cel care generează foarte multe tensiuni la nivel mondial astăzi. Și cu siguranță, contribuția la pacea internațională și stabilitatea internațională va fi una importantă dacă acest conflict va fi soluționat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule secretar general. Înainte de a încheia cu mulțumirile, poate o observație în concluzie și a colegului Donjon, dacă dorește, aș dori să reiau ceea ce a spus colega Lizec, care aș fi vrut și eu să-l menționez. Acum câteva săptămâni m-am întâlnit cu președintele Georgiei, uh, care a făcut o vizită rapidă la Bruxelles. Se pare că dumneavoastră, care sunteți și raportor pe această temă, ați uh, pus o întrebare în acest sens. Poate domnul secretar general ne poate spune ceva despre revoluția relațiilor cu Georgia și eventualele scenarii în acest sens. Um, yes, indeed. Um... Într-adevăr, am menționat Ucraina și în ceea ce privește Georgia, punctul nostru de plecare este același, și anume decizia pe care am luat-o la summitul de la București în 2008. Atunci NATO a hotărât că Georgia va deveni stat membru al NATO dacă respectă criteriile. Și după evenimentele din august 2008, am stabilit o comisie NATO-Georgia și cooperarea noastră cu Georgia are loc în cadrul acestei comisii. Ne întâlnim în mod regulat și la nivel politic. Georgia are aspirații euroatlantice evidente și Vom continua să ajutăm Georgia să facă reformele necesare în societatea sa și vin în această zi de vineri, voi merge la Tbilisi și voi avea discuții politice cu liderii politici din Georgia. Deci, iată, încă o dovadă a implicării noastre în relația cu Georgia. Și relația noastră cu Georgia se va dezvolta, deci, în cadrul acestei comisii NATO-Georgia. Grazie. Vă mulțumim, domnule secretar general, și pentru acest răspuns, care, ca și celelalte răspunsuri, au fost uh, precise, a fost precisă și la obiect. Uh, S-au pus multe întrebări, s-au făcut multe observații și totuși s-a putut respecta limita de timp. Dumneavoastră ați răspuns în mod foarte clar. Cred că ședința de astăzi a fost uh, foarte utilă. Ne-a ajutat să înțelegem mai bine care ne sunt responsabilitățile și care sunt uh, provocările um, oferite de schimbările atât odată cu tratatul de Lisabona, cât și în politica Uniunii și politica NATO. Dar ideile uh, avansează odată cu oamenii și cred că pot să spun, uh, să traduc gândul tuturor spunând că nu doar în capacitatea dumneavoastră ca secretar general, ci și în com- și comunicarea, dumne- în comunicarea cu noi sunteți foarte eficient, ați fost precis și transparent. Bineînțeles, nu am terminat treaba, ă, multe ă, probleme discutate sunt în curs, sunt și foarte complexe, dar metoda noastră de cooperare este excelentă și vă mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Pe curând! Înainte să, pleacă, să plece colegii din Parlamentele Naționale, doresc să le mulțumesc pentru prezenta, prezență, pentru colaborare, să le urez drum bun înapoi acasă. Uh, sper că problemele um, care există în continuare la aeroport din cauza grevei uh, nu vor avea repercusiuni pe grave asupra lor. Drum bun!